Atenție, vă rog. Mă scuzați. Haideți să începem a doua parte a seminarului nostru. Îmi închipui că unii dintre dumneavoastră sunt deja obosiți după discuțiile de azi dimineață, după prânz, după băuturile de după prânz. Haideți să începem, în orice caz, pentru că mai avem treabă până la șase. Haideți să începem modulul 2, însă înainte de a începe modulul 2, aș dori să vă informez că avem intenția să vă punem la dispoziție informații privind activitățile Parlamentului European și presupun că și cei de la Comisie vor proceda la fel. Dacă nu doriți să primiți aceste informații despre Parlamentul European în legătură cu teme legate de activitatea dumneavoastră, să vă adresați secretariatului. Altfel, credem că uh, este de datoria noastră să vă informăm cu privire la activitățile noastre. În al doilea rând, vreau să vă spun că în dosare aveți un chestionar referitor la calitatea seminarului și vrem să vă rugăm să-l completați pentru că ne va ajuta să ne dăm seama dacă ne facem bine treaba, dacă seminarul este bine organizat. Vă rog să completați formularul și să îl lăsați în cutia din uh, fața sălii. Vreau acum să dau cuvântul celor doi colegi ai mei. La stânga se află Alain Dumont, șeful Media Networks, rețelele media de la Comisia Europeană, și la dreapta Jack Blackwell, funcționar de la Serviciul de Presă al Parlamentului European. Ei vă vor prezenta sursele de informare și facilitățile pentru presă la Parlament și la Comisie. După prezentările lor, va fi și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Alea, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor, mă numesc Alain Dumor și sunt francez. În Uniunea Europeană apărăm diversitatea culturală și lingvistică și de aceea voi vorbi limba franceză. Deci vă rog frumos să vă puneți uh, căștile, les la urechi. Pentru că aș putea să vorbesc și o engleză cam proastă, dar prefer să vorbesc franceză. Aș dori să vă reamintesc care este misiunea organizației noastre față de presă. Noi trebuie să informăm mass media cu privire la politicile Comisiei Europene și ale Uniunii Europene și spun să informăm și nu să comunicăm. Noi nu facem propagandă. Noi punem la dispoziția jurnaliștilor un ansamblu de facilități în uh, repetate rânduri în colaborare cu Parlamentul European pentru a înlesni, a înlesni munca jurnaliștilor, munca dumneavoastră și uh, facem la acest lucru, punem la dispoziție aceste informații în toate limbile Uniunii Europene. Nu putem încă să le traducem și în limbile dumneavoastră, însă uh, din start le uh, traducem în toate limbile Uniunii Europene. Noi oferim mai multe servicii pe care le-aș putea împărți în patru categorii. În primul rând, să facilităm acreditarea jurnaliștilor la instituții. Este până la urmă cel mai simplu ca dumneavoastră să veniți la Bruxelles și să vă faceți munca. Permanent sau provizoriu, cu prilejul diferitelor conferințe. Și în această calitate primiți un badge de acces la toate reuniunile noastre. Cel de-al doilea serviciu pe care vi-l oferim este furnizarea de documente, documente de presă și documente informative. noi uh, ne ocupăm de Agenția de Presă Audiovizuală împreună cu colegii de la Parlament, cunoscută sub numele EBS, Europe by Satellite. Nu avem uh, acest termen tradus în franceză deocamdată, care pune la dispoziția presei audiovizuale imagini, sunete pentru radio, fotografii, gratuit și fără drepturi de autor. Concret înseamnă că puteți descărca imaginile acestea în calitate de televiziune, în calitate de înaltă definiție pe internet și să le utilizați în propriile reportaje. De asemenea, punem la dispoziție online pe portalul Europa, un portal interinstituțional comun cu Parlamentul și cu celelalte instituții, punem uh, comunicatele de presă documentele informative, statisticile, un întreg ansamblu Noi nu transmitem mesaje specifice, ci vă oferim doar un material în stare brută. Acesta e al doilea serviciu. Al treilea serviciu este exact subiectul despre care discutăm astăzi și anume organizăm seminarii pentru dumneavoastră, pentru jurnaliștii din lumea întreagă, în legătură cu diferitele politici ale Uniunii Europene. Astăzi vorbim despre rolul mass mediei în uh, Est, în uh, statele din Europa de Est și în Rusia, dar mai organizăm și alte seminarii, de exemplu, despre criza economică și financiară și reacția Uniunii Europene la ea. Avem un uh, contract cadru comun cu Parlamentul European și cu colegii de la Centrul de Jurnalism European de la Maastricht. Poate că îl cunoașteți, poate că nu, domnul director Ruten este aici și această organizație ne-a ajutat să organizăm cea de-a doua zi a acestei conferințe care se va desfășura mâine la Comisia Europeană. ultimul serviciu pe care îl oferim presei este mult mai direct, pentru că este vorba de o susținere financiară a dezvoltării anumitor uh, canale media pentru a le ajuta să uh, acopere afacerile europene. Cunoașteți fără îndoială Euronews. Comisia Europeană cu aprobarea politică și, finan- și susținerea financiară a Parlamentului European este un program susținut de Comisia Europeană, de serviciul meu concret. Atât pentru dimensiunea sa lingvistică, pentru că Euronews este disponibil acum în 13 limbi ale Uniunii Europene, cel mai recent au fost adăugate greaca și maghiara, dar și rusă, ucraineană, arabă, farsi. Și avem negocieri în curs pentru alte limbi necomunitare. Este rolul nostru de a promova Euronews ca um, program de informații paneuropean în Europa și în întreaga lume. În un alt exemplu al activității mele, uh, care justifică titlul acesta de Media Networks, care poate că e cam bizar, o altă dimensiune, deci, este organizarea de colaborări între televiziuni și radiouri pentru împărtășirea de experiențe, de uh, istorie, de material privind afacerile europene. Colaborăm în special cu radiourile printr-un proiect care se numește Euronet și uh, care întrunește un grup de 20 de posturi de radio care pun în comun formarea jurnaliștilor, dintre care unii sunt uh, din afara comunității, de exemplu din Belarus sau din Ucraina, care merg în stagiu uh, chiar la ora actuală sunt câțiva la stagiu la un radio din Polonia și eh, sigur că fac și legătura cu afacerile naționale. Un alt proiect în legătură cu care vă voi da mai multe detalii mâine este Press Europe, un proiect care reunește organe de presă internaționale, cum este Courrier Internațional în Franța, și care traduce anumite articole de presă de analiză sau de investigații în toate limbile Uniunii Europene. E vorba deci de o pagină de internet extrem de accesată și foarte apreciată de jurnaliști, tocmai pentru că sunt articole destul de critice privind chestiunile europene, care însă ă, permit întotdeauna dezbateri, dezbateri între jurnaliști sau între cetățeni interesați de aceste chestiuni. Cam acestea sunt activitățile pe care le dezvoltăm noi, pe care dorim să le dezvoltăm și pe viitor, pentru a consolida mijloacele pe care vi le punem la dispoziție și, în același timp, pentru a încuraja libertatea presei, în orice caz cu instrumentele pe care le avem la dispoziție. Toate proiectele sunt garantate de, au garantată libertatea editorială, pe plan juridic, pentru că avem contracte cu toate aceste canale mass media. Comisia și-a luat angajamentul de a nu acționa deloc asupra calității editoriale a muncii jurnaliștilor susținuți de noi. Iată, Ianis, domnule președinte, în câteva cuvinte ce face Comisia Europeană. Am să fiu astăzi în ceva mai succint, pentru că știu că mâine mă voi întâlni din nou cu dumneavoastră pentru a petrece întreaga zi la Comisia Europeană. Mulțumesc, Alain, mulțumesc uh, că ai vorbit în limba lui Voltaire. Acum îl voi ruga pe colegul meu să își facă și el prezentarea în limba lui Shakespeare. Jack, ai cuvântul. Thank you, Yanis. Um, uh... Mulțumesc, Yanis. Uh, ceea ce voi spune va completa oarecum ceea ce tocmai uh, v-a povestit Alain. Desigur, eu voi vorbi din punctul de vedere al Parlamentului, ai căror uh, deputați sunt aici ca reprezentanți direct aleși ai cetățenilor Europei. Noi, în cadrul uh, serviciilor de comunicare ale Parlamentului, uh, suntem responsabili de a explica presei și publicului un mediu politic care nu este întotdeauna ușor de înțeles, recunoaștem. Instituțiile sunt diferite, procedurile legislative sunt uneori complexe și toate acestea trebuie comunicate în peste 20 de limbi pe tot parcursul Europei. În acest Parlament, desigur, există și o diversitate bogată în ceea ce privește viziunile politice. Și toate acestea pun, reprezintă o adevărată provocare în ceea ce privește comunicarea, iar eu voi încerca să vă explic cam cum se descurcă Parlamentul. Mai întâi, cei 754 deputați vor fi întotdeauna bucuroși să vorbească ei înșiși cu presa. Ei au propriile opinii și poate își uh, prezintă puncte de vedere personale cu privire la uh, subiectele care îi uh, interesează sau pot vorbi în numele grupurilor politice pe care le reprezintă. În Parlament există șapte grupuri politice care reprezintă 150 165 de uh, partide naționale și, prin urmare, și opinii foarte diferite. Fiecare din aceste șapte grupuri politice are propria echipă responsabilă de presă și comunicare. Desigur, ca echipa de presă a oricărui partid politic, ei uh, vă prezintă perspectiva lor asupra unui subiect sau altuia. Însă, în spatele lor, Parlamentul are și serviciile instituționale de comunicare care au la dispoziție o gamă variată de instrumente care să îi sprijine pe deputați. Printre aceste servicii furnizate la nivel instituțional se numără uh, comunicatele de presă în peste 20 de limbi când vorbim despre sesiunile plenare ale Parlamentului, adică uh, dezbaterile și deciziile majore luate de Parlament, care sunt redactate de oficii de presă specializate fiecare într-un anumit uh, sector uh, de politică. Și acestea sunt, desigur, susținute de conferințe de presă sau alte reuniuni pentru presă. Uh, cei dintre noastre care au făcut turul serviciilor audiovizuale știu totul deja despre aceste lucruri, iar ce, așa că nu o să intru în detalii. Iar pentru cei care nu au fost acolo, pot să vă spun doar că uh, colegii noștri de acolo furnizează materiale gata, pregătite pentru colegii noștri de la serviciile de radio și televiziune. Totodată, bineînțeles, organizăm asemenea evenimente, cum este cel de astăzi, vizite și seminarii pentru jurnaliști, uh, adesea legate de subiecte legislative majore, pentru că legislația este principalul domeniu de activitate al Parlamentului. Uneori însă vorbim și despre aspecte mai vaste sau uh, chestiuni mai uh, importante, cum ar fi libertatea presei. Știu că sunteți totodată familiarizați cu uh, pagina web a Parlamentului, unde avem 1,5 milioane de accesări pe lună. Acolo există foarte multă informație scrisă, uh, cum sunt comunicatele de presă, apoi uh, furnizează Uh, transmisii live ale reuniunilor, cum este uh, seminarul nostru de astăzi, dar și al majorității reuniunilor comisiei și uh, întrunirilor plenare, ședințelor plenare și astfel încât dezbaterile parlamentare pot fi urmărite de oriunde din lume. Aceasta este o caracteristică distinctă a Parlamentului nostru care promovează deschiderea și accesibilitatea um, atât de mult cât se poate. Există și un canal uh, TV web tot acolo, Europarl TV, um, deținut de un contractant extern. Pe Facebook, de asemenea, există adesea uh, întâlniri în uh, chat chatrumurile dedicate, la fel și pe Twitter. Parlamentul, ca instituție, are 50.000 de followeri iar uh, deputații au 460 uh, de mii în total. Mi s-a spus că pentru o instituție politică aceste cifre sunt destul de bune. Apoi, pe lângă ceea ce facem aici la Bruxelles și la Strasburg, mai există și birourile de informare ale Parlamentului în fiecare stat membru și acestea au un rol dublu. Mai întâi, ele sunt acolo pentru a disemina informații către presa și publicul din țara lor, evident în limba respectivei țări, și, pe de altă parte, ne oferă și nouă feedback despre ce se întâmplă și ce spune sau ce gândește media și publicul din țara respectivă, astfel încât să putem păstra contactul cu ei. Iar nu în ultimul rând, aici la Bruxelles, pentru publicul larg, avem un serviciu pentru vizitatori care există de ceva vreme. Este unul în format clasic care primește grupuri organizate, um, care primesc, uh, care li se oferă un um, tur ghidat, însoțit uneori poate de un membru al Parlamentului uh, din țara din care provin, și noul uh, nostru bebeluș pe care l-am creat de curând este centrul pentru vizitatori numit Parlamentarium. Acolo oamenii pot să vină oricând, șapte zile pe săptămână. E vorba de un muzeu interactiv unde ei pot să învețe despre cum funcționează Parlamentul. Cam aceasta ar fi pe scurt o prezentare a serviciilor pe care le oferim noi și eu atât am de spus deocamdată. Dacă aveți întrebări, le răspund cu plăcere. Mulțumesc, Jack. Aveți câteva uh, minute pentru întrebări, dacă există. Vă rog. Bună ziua, mă numesc Nicola Debela și aș dori să-l întreb pe Alain Dumont dacă ar, ați putea transmite uh, știrile uh, de la Parlamentul European în Belarus, pentru că deocamdată există un singur canal care transmit în uh, belarusă, în timp ce restul canalelor transmit în uh, rusă. E vorba de Belsat. Și atunci, dacă ați putea să influențați situația, ne-ați ajuta să salvăm limba noastră națională. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebare. Este o întrebare esențială, într-adevăr. Deocamdată nu avem puterea să obligăm Euronews să transmită în special în uh, Belarus, în limba noastră națională. Serviciul folosit de Euronews acoperă însă și Belarus și uh, puteți urmări acest canal pe website-ul uh, Euronews. Nu este calitatea cea mai bună, dar este un mod de a accesa acest canal. O să verific oricum uh, pentru a vedea exact dacă există planuri ca Euronews să se recepționeze. Nu în Belarus, pentru că asta știu clar că nu se poate, dar oricum Euronews în limba rusă pentru dumneavoastră, dar și în engleză prin intermediul uh, tehnologiilor digitale satelitare care există în prezent. Any other question? Okay, it's not case. Mai sunt întrebări? Văd că nu este cazul, așa că veți avea și mâine oricum posibilitatea să vizitați uh, și Comisia Europeană, să vedeți ce uh, facilități există și acolo și cu ce se ocupă ei. Iar acum i-aș ruga pe membrii celui de-al treilea prezidiu să vină alături de mine pentru a continua discuțiile. În același timp, mulțumesc colegilor mei de la Comisie și de la Parlamentul European pentru prezentare.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 Parlamentul Your attention, please. Atenție, vă rog. Sper că ați avut timp să vă odihniți și să vă gândiți puțin la ceea ce s-a discutat în um, secțiunile de dimineață. Și avem plăcerea să trecem la uh, cel de-al treilea modul acum, cu doi uh, membri ai Parlamentului European alături de noi, cu jurnaliști care reprezintă asociații pe care le cunoaștem foarte bine, Europa fără frontiere, Reporteri fără frontiere, se corectează vorbitorul și Federația Internațională pentru Jurnalism. Apoi avem alături de noi și trei jurnaliști de la trei alte asociații din Belarus, Azerbaijan și Rusia, asociații de jurnaliști, după cum spuneam. Înainte de a intra efectiv în subiect, vreau să vă rog pe dumneavoastră, jurnaliștii invitați, să fiți cât se poate de creativ, cât se poate de activ în timpul acestui modul, pentru că ideea nu este doar de a pune întrebări pentru vorbitori. Sigur, ei vor fi cât se poate de bucuroși să aibă ocazia să vă răspundă la întrebări, dar ideea este și să aduceți în discuție diverse subiecte, diverse abordări ale situației actuale situația politică, nu doar cea a presei, și a presei, condițiile de lucru și așa mai departe, dar nu numai. Pentru că toți vorbitorii vor fi bucuroși să vă ajute cu opinii și să facă schimb de opinii. Deci nu este conferință de presă, este un schimb de opinii, un adevărat atelier. Și, apropo, cred că domnul Damis v-a spus acest lucru de dimineață. La final va veni domnul Füle alături de noi, domnul comisar Füle, care insistă foarte mult pe un schimb de idei cu dumneavoastră. El ar vrea să învețe și toți vorbitorii ar vrea să învețe, să afle lucruri noi de la dumneavoastră. Vă rog să nu uitați acest lucru. Puteți interveni în uh, toate limbile puse la dispoziție. Avem uh, interpretare în uh, franceză, engleză, ucrainian, azer. Îmi cer scuze, spune vorbitorul, nu ucrainian, azer, georgian, armen, engleză, germană, poloneză, română. Puteți vorbi în limbile dumneavoastră pentru a vă fi cât mai comod să interveniți. Așadar, foarte pe scurt o să vă prezint toți vorbitorii Uh, Marek Henrik Migalski. Domnul Migalski este din Polonia. A fost uh, ales în Parlamentul European în 2009. Și, apropo, în Polonia el este foarte cunoscut, mai ales și înainte de orice altceva, ca om de știință, cercetător. Domnul Migalski este foarte activ în Parlamentul European, inclusiv cu privire la subiectul pe care îl discutăm astăzi aici. Uh, și este alături de noi în numele grupului ECR, conservatorii și reformiștii europeni. Apoi domnul Helmut Scholz, ales uh, și el tot în 2009 ca um, eurodeputat. Domnul Scholz este aici ca reprezentant al grupului politic al stângii unite europene Și, apropo, domnul Scholz este diplomat și cunoaște foarte bine Europa Estică pentru că a studiat diplomație la Moscova. Și trec acum la limba franceză pentru că mai avem un coleg care vine de la Paris, din partea Asociației Binecunoscute, Mă puteți asculta, uh, dacă vorbesc în franceză, prin intermediul interpretării. Domnul Ioan Bir, care lucrează în cadrul asociației pe care o cunoaștem cu toții, Reporteri Fără Frontiere, nu uh, o să vă prezint această asociație, pentru că orice jurnalist o cunoaște și de mult, Domnul Bir este responsabil pentru biroul um, pentru Europa și în această calitate el urmărește de multă vreme dosarele um, cu diversele situații uh, privind practica presei în țările din parteneriatul estic, în țările învecinate și, evident, și în țările membre, statele membre ale Uniunii Europene. Vom avea ocazia să intrăm în detalii în momentul prezentării dumneavoastră. Uh, trecem acum la domnul Oliver Manicurl, din partea bine cunoscute Federației Internaționale a Jurnaliștilor. Sediul lor este la Bruxelles și înțeleg că și dumneavoastră ați lucrat, uh, lucrați de multă vreme uh, cu subiectele um, care fac referire la țările despre care vorbim astăzi, țările din parteneriatul estic uh, și țările din politica de vecinătate, inclusiv Rusia, deci știți care sunt evoluțiile actuale în toate aceste țări. Și mai avem trei jurnaliști de la trei asociații al Carol, uh, editor șef la un uh, săptămânal numit Noviceas. Un săptămânal din Belarus. Novicias este un nume nou pentru un ziar care în trecut se numea Zgoda, un ziar mai vechi care a fost închis de autorități în martie 2006. Am dreptate? Mi se confirmă că așa este. Apoi, domnul uh, Elcin Șiclinski de la Institutul Azerbaijan uh, de Limbi Străine. Aveți 24 de ani de experiență în jurnalism, ați fost corespondent cu privire la um, situația din Azerbaijan în perioada comunismului și sunteți uh, um, editor șef adjunct uh, pentru uh, publicația Zercalo. Acum uh, sunteți și scriitor și sunteți membru al Uniunii Scriitorilor din Azerbaijan din 1989. Și în sfârșit Maria Eismont, producător senior de la directorat, Direcția de Programe a presei uh, independente din Rusia uh, în funcție din 2006. Eu propun să împărțim lucrările în două. Să avem mai întâi o primă intervenție din partea vorbitorilor, după care să trecem la un prim schimb de opinii cu dumneavoastră și apoi să revenim uh, Uh, la cei trei uh, jurnaliști și cele trei asociații pentru a vedea cum uh, evoluează discuțiile noastre. Voi vorbi poloneză. Bună ziua tuturor! Voi vorbi în limba poloneză, dacă îmi permiteți. Și voi încerca să răspund solicitării președintelui acestui modul încercând să inițiez un adevărat schimb de opinii. Și în timpul schimbului nostru de opinii aș vrea să aflu mai multe de la dumneavoastră decât uh, vă voi oferi eu. Este un lucru care mm, mi se pare foarte util și eu așa văd uh, acest uh, schimb de opinii. După cum a spus domnul președinte, Într-adevăr, am lucrat uh, în cadrul Parlamentului European uh, cu a, în acești trei ani am uh, colaborat cu delegația uh, parlamentară pentru Rusia, pentru Belarus și la Euronest, organismul implicat în uh, problema parteneriatului istic, estic. Iată de ce mă aflu alături de dumneavoastră. Și voi începe scurta mea prezentare cu o observație. Situația din Polonia de astăzi este una foarte bizară. Autoritățile poloneze și poliția din Polonia au arestat un activist belarus, un fost polițist, care a trebuit să fugă din Belarus fiindcă uh, el informa presa despre acțiunile întreprinse împotriva opoziției. Și astăzi uh, în baza unei scrisori uh, Interpol, poliția poloneză l-a arestat. Așa spune legea. Și doar grație acțiunilor coordonate ale uh, unor cetățeni din Belarus și altora din uh, Polonia, și acestea sunt cele mai proaspete știri pe care le, uh, le-am aflat cu jumătate de oră în urmă, el a fost eliberat. Dar uh, este o situație bizară, pentru că această persoană nu ar fi trebuit să fie arestată niciodată. Și iată, așadar, avem o problemă de legislație. În statele europene avem ceva probleme cu presa. Știm că în fiecare țară există probleme de un fel sau altul. Nu e niciun stat în care toți jurnaliștii sau toți cititorii să fie mulțumiți. Nimeni nu este mulțumit de situația presei, nimeni nu este mulțumit de echilibrul politic din presă. Însă, dacă ar fi să comparăm situația presei, așa complicată cum e ea, din statele Uniunii Europene, cu ceea ce se întâmplă în țările parteneriatului estic sau în Rusia, ei bine, am vedea că de fapt, nu e loc de nicio comparație. Spre dezavantajul celor șase țări din parteneriatul estic și al Rusiei. Poate e o declarație obișnuită, dar uh, vreau totuși să înțelegeți care este amploarea problemei. Eu nu am putut participa la reuniunea noastră de dimineață pentru că am avut alte angajamente, deci nu știu cât de mult ați intrat în profunzimea problemei. Am uh, un scurt discurs care face referire la câteva cazuri de încălcare a drepturilor jurnaliștilor și uh, ale presei în țările dumneavoastră, dar nu cred că are sens să vă spun, uh, să vă vorbesc despre ele. Dumneavoastră sunteți din acele țări și aș prefera să vă ascult pe dumneavoastră. Și atunci, dați-mi voie să vă spun doar că pe baza um, informației din partea Freedom House vedem, știm care este situația noastră în ceea ce privește presa. Din cele șase țări, Belarus este în situația cea mai rea. Din 200 țări avute în vedere la studiu, Belarus se află pe poziția 193, aceeași poziție cu Uzbekistan, Corea, Corea de Nord și Siria. Aceasta înseamnă că nu există niciun fel de ordine, niciun fel de libertate a presei, niciun fel de libertate a comunicării. Trei alte țări au fost uh, clasificate, și mă refer din nou la indexul uh, Freedom House, ca țări care nu sunt libere, unde nu este libertate. Sunt o situație mai bună decât Belarus, dar tot sunt considerate ca nefiind libere. Și e vorba de Rusia, Armenia și Azerbaijan. Acestea sunt țările care se află pe poziția 172, Azerbaijan și Rusia. deci la același nivel, și Armenia este pe poziția 146, puțin mai bine. Și este interesant pentru noi să vorbim acum astăzi despre țările parțial libere, și anume Ucraina, pe locul 130, Moldova, locul 115 și Georgia 111. Deci, dacă am vrea să clasificăm țările care sunt cele mai bune și cele mai rele din acest punct de vedere, trebuie să concluzionăm că Belarusul este în situația cea mai rea și poate cea mai bună ar fi în Georgia. Dar faptul că situația este mai bună nu înseamnă că ea este bună. E ca la sport. Nu trebuie să fii bun ca să fii cel mai bun dintre cei cu care concurezi. Se apropie campionatul uh, UEFA și știm că nu vor câștiga cei buni, într-adevăr, ci cei mai buni de acolo. Eu la școală am fost adesea cel mai bun din clasa mea, dar asta nu înseamnă că am fost un elev bun. Și cred că la fel se întâmplă cu oricare dintre noi. Prin urmare, dacă spunem că situația din Georgia este cea mai bună, eu aș ezita în a concluziona că acolo lucrurile stau bine. Diferența dintre țări constă și în faptul că în unele dintre ele jurnaliștii sunt uciși, iar în altele sunt doar bătuți. În unele țări nu există presă liberă, iar în altele libertatea presei este încălcată. putem vorbi de schimbări nu cantitative, ci mai degrabă calitative. E o diferență între a fi bătut și a fi ucis. Aceasta, iată, este scurta mea introducere, domnule președinte. Ne-ați cerut să fim succint și de aceea mă voi limita la doar câteva observații, de fapt m-am limitat la doar câteva observații care sper eu să stimuleze discuțiile noastre. Mulțumesc. Pasăm. Mr. Scholz, would you like to... Domnule Scholz, doriți eventual să spuneți câteva cuvinte despre atitudinea dumneavoastră față de situația actuală? Vă mulțumesc, eu să mă exprim în limba germană. E mai ușor pentru mine să mă exprim în limba mea. Deci o să urmez să uh, exemplul colegului din Polonia, o să vorbesc în limba maternă, pentru că e și până la urmă un mod de a-ți exprima libertatea, de a te putea exprima în uh, limba pe care o cunoști cel mai bine. Și în acest sens, cred că uh, poate că ar fi mai bine să încercăm să delimităm foarte clar subiectul. Ce înseamnă libertatea mass media? în uh, sensul uh, celor spuse de dimineață de către directorul uh, de la DG Press, care spunea că Carta Drepturilor Fundamentale realiza în domeniul politic, de exemplu, capacitatea de a te informa și de a obține informații corecte. Mă întreb dacă aceasta este o adevărată definiție a libertății presei. dacă uh, e definiția cea mai bună. Dacă ne uităm la situația libertății mass media din Europa, cred că avem uh, o imagine foarte diferită de la un stat la altul. Există probleme socioeconomice tot mai mari în Uniunea Europeană și felul în care înțelegem mass media se schimbă și el în consecință. Uh, mass media încearcă să găsească și un răspuns la întrebarea cum putem să ieșim din criză. Însă răspunsul la această întrebare depinde și de situația mass media în sine. Deci iată o idee pe care aș dori să o uh, pun în circulație astăzi. Ar trebui să vedem cu mare prudență despre ce vorbim. Dacă vă uitați la raportul uh, uh Ziariș fără frontiere, mie mi se pare îngrozitor uh, faptul că există un uh, chestionar și uh, în chestionar sunt întrebări, de exemplu, ce se întâmplă când un uh, ziarist este arestat, este torturat, de exemplu. Deci, până la urmă, se pun întrebări foarte concrete care au de-a face cu uh, integritatea fizică a uh, ziariștilor. Deci nu e vorba de presiune uh, psihologică. Uh, deci, când uh, e vorba de uh, publicații, chiar dacă e vorba de uh, paginile de cultură ale unor ziare sau reviste din Europa, întrebarea pertinentă e dacă uh, atunci când scrie un articol, ziarniștii se tem să nu-și piardă locul de muncă. Felul în care își uh, scriu articolele uh, e influențat de această temere doream să lansez și această idee pentru că câteodată uităm adesea această idee când vorbim despre libertatea mass media în Uniunea Europeană în Europa, în țările din vecinătate și în Federația Rusă. Dacă punem în comun toate aceste idei, cu cât aspectul spiritual sau uh, tradițional, să zicem, mai legat de integritatea fizică, Uh, atunci, într-adevăr, sunt de acord cu ce a spus colegul din Polonia. Situația din uh, țările Europei Centrale și de Est, dacă ne uităm, de exemplu, la situația din Ungaria, Bulgaria, care fac parte din Europeană, ne dăm seama că sunt probleme grave acolo, dar există probleme și mai grave în țări precum Belarus și uh, Azerbaijan, țări din vecinătate. Sunt exemple aproape extreme în, uh, din care putem observa cum uh, libertatea presei este încălcată. De asemenea, și situația din Rusia este la fel de îngrijorătoare. Aștept cu nerăbdare dezbaterea din această dupămasă pentru că sunt convins că avem foarte mult de învățat uh, din aceste fațete care trebuie abordate când vorbim despre libertatea presei mă mai interesează în egală măsură și uh, relația cu autoritățile politice din uh, țările dumneavoastră. Mă întreb dacă e un criteriu pentru evaluarea libertății presei. Dacă ne uităm uh, în 5 aprilie, pentru prima dată în 18 ani, a fost interzis un post de televiziune privat în Moldova. Uh, situ uh, uh, această situație a fost denunțată. Opoziția de stânga, care înainte a condus țara, a permis libertatea presei și a permis ca um, posturi private de radio, de radio să activeze și deci să facă profit iar acum, o parte din aceste posturi de radio se află în situații foarte dificile, sunt de-a dreptul uh, abandonate. Și aș dori să discutăm și despre acest aspect. Bineînțeles că aș dori să abordăm și chestiunea Rusiei. În ce privește Rusia, aș dori să știu în ce măsură uh, posturile de radio și de televiziune, cele 30, 39.000 de posturi din uh, Rusia care sunt înregistrate în Federația Rusă, cu adevărat raportează echitabil în legătură cu tot ce se întâmplă în Rusia, Cecenia, alegerile prezidențiale, uh, reformele importante, legătura între uh, Federația Rusă și Uniunea Europeană și felul în care acest parteneriat între Uniunea Europeană și Rusia funcționează. Există schimbări în legislația rusă care duc la persecutarea jurnaliștilor care uh, scriu uh, articole. Știm foarte bine că există uh, jurnaliști care au fost uh, atacați. Și deci Uniunea Europeană trebuie să uh, Uh, lupte pentru libertatea de exprimare a, uh, a ziariștilor. Uniunea Europeană poate să fie un partener credibil pentru alți uh, parteneri doar dacă situația în cadrul Uniunii Europene s-a îmbunătățit. Trebuie întâi să facem curățenie în propria ogradă. Trebuie să vedem cum putem să abordăm în mod critic, dar și constructiv situația din țările noastre și să existe uh, o libertate totală de exprimare pentru fiecare jurnalist. E ok pentru ca fiecare jurnalist să își poată să uh, exprima părerea. Mulțumim uh, foarte mult, domnule Scholz. Mulțumesc, domnule Bir, în numele Reporter Fără Frontiere. Ați putea eventual să ne prezentați o vedere de ansamblu pe care o putem aprofunda ulterior? inclusiv în ce privește experiența dumneavoastră, o experiență pe teren. Cu permisiunea dumneavoastră, o să mă exprim în limba engleză câteva cuvinte în legătură cu ce facem noi, pentru că, într-adevăr, suntem foarte cunoscuți pentru acest index care este publicat anual și declarațiile pe care le dăm publicității din când în când prin care exprimăm uh, sprijinul, ol, neliniștea, îngrijorarea și așa mai departe. Foarte pe scurt, aș dori să vă spun că participăm la un dialog politic la nivel uh, foarte înalt și avem și un, o activitate de asistență, asistență materială pentru jurnaliștii a căror viață este în pericol Uh, de exemplu, putem uh, acoperi taxe juridice pentru jurnaliști care au fost dați în judecată, dar putem și să încercăm să, să acoperim taxe, uh, costul medicamentelor care au fost atacați sau asistență financiară pentru familia unui jurnalist care, de exemplu, a fost ucis, familia lui rămânând fără salariul principal și, nu în ultimul rând, ne-am extins activitatea foarte mult pe internet. Așa cum s-a spus în această dimineață, informațiile, acest domeniu al informației s-a schimbat foarte mult în ultimii ani și am încercat să ne adaptăm și noi în consecință. Deci avem uh, proiecte specifice, tocmai pentru a sprijini Uh, paginile internet care sunt uh, atacate de către hacker sau uh, blogări a căror situație este în pericol și în curând vom avea și posibilități de găzduire pentru astfel de site-uri care sunt atacate sau care sunt blocate în țări în care cenzura pe internet este foarte virulentă. Deci, foarte pe scurt, iată care sunt activitățile noastre și acum tot succint care este poziția noastră uh, pe aceste teme. Sigur că e foarte greu să fii succint, însă având în vedere că sunteți uh, prezenți cu toții, cred că ar fi mult mai interesant să ascultăm care este poziția dumneavoastră. Nu are rost să vă spun eu cum uh, văd eu că evoluează lucrurile în țările dumneavoastră, dar foarte pe scurt aș dori să evidențiez temerile noastre, principalele noastre priorități în uh, acest domeniu. Bineînțeles, așa cum s-a spus, Azerbaijanul și Belarusul. 162 și respectiv 168 în uh, indexul nostru cu privire la libertatea presei din acest an rămân uh, principalele noastre motive de îngrijorare. Uh, având în vedere că aceste, în aceste țări au fost închise foarte multe uh, puncte de presă în urma protestelor de anul trecut. În anul trecut, în Belarus, mai bine de 100 de jurnaliști au fost arestați și mai bine de 30 au fost uh, puși după gratii doar într-un an. În Azerbaijan, impunitatea domnește au fost atâtea uh, asasinate și atacuri împotriva jurnaliștilor și a blogărilor. Cel puțin cinci jurnaliști în prezent sunt în închisoare, după cum știți foarte bine, Bahtia Terhagiev, un uh, binecunoscut blogger, care în urmă cu câteva zile a fost închis, dar a fost eliberat. Problemele rămân însă de actualitate și mai rămân foarte multe de făcut pentru a uh, rezolva situația. După protestele democratice uh, s-au închis posturi, așa cum s-a spus și în Rusia, uh, s-a spus în această dimineață, în legătură cu dezbaterea legată de noua lege care urmează să fie promulgată pentru a restrânge libertatea de uh, asociere. Deci urmărim îndeaproape situația din Rusia. De asemenea, sunt și amenințări pe internet, care rămâne principalul uh, forum de dezbatere în ultimii ani și care a făcut uh, obiectul atenției tot mai mult al autorităților. De exemplu, am uh, Roscomnadzur, care este organismul de stat care supraveghează, care monitorizează mass media, a creat un soft specific deci a programat un uh, soft pentru a urmări extremismul online. Adesea, din păcate, nu avem uh, aproape nicio definiție sau foarte uh, vastă a extremismului. Bineînțeles, sunt foarte cunoscute um, atentatele, cyberatacurile, de exemplu din cea din 4 decembrie, mai ales site-urile opoziției au fost atacate și, așa cum s-a spus, în Rusia trebuie să repetăm mesajul nostru, respectiv că situația este mult mai complexă decât se spune de obicei în țările din Occident. De exemplu, factorul regional joacă un rol foarte important și situația din regiunea Bien, de exemplu, este foarte diferită de cea din Kaliningrad și, bineînțeles, foarte diferită de situația din uh, Caucaz. Chiar și în Caucaz, una e Cecenia, unde domnește puterea unui, unei persoane, dar Dagestanul este o situație diferită, pentru că putem vorbi de un anumit pluralism care este atacat și care este foarte polarizat, uh, foarte politizat, dar totuși. Deci când discutăm despre libertatea presei din Rusia, trebuie să fim foarte prudenți în legătură cu specificitate, să ținem cont de factorul regional, da, deci trebuie să fim foarte la obiect când vorbim despre aceste uh, subiecte și cred că de aceea e interesant să discutăm uh, uh, acest subiect împreună. Și în fine, dar nu în ultimul rând, pentru că tot sunteți aici, aș dori să aduc un omagiu tuturor jurnaliștilor independenți care continuă să scrie în aceste, aceste țări în care libertatea presei este amenințată. Uh, în Franța sau în alte țări, trebuie să spunem, Belarusul nu este un deșert uh, informațional. Nu e așa. Într-adevăr, situațiile sunt foarte, foarte dificile, dar jurnaliștii încă își fac treaba și de altfel aceasta este provocarea. Încercăm să sprijinim rolul nostru al reporterilor fără frontiere, uh, nu este să condamnăm din exterior o situație sau să tot uh, vorbim, să facem discursuri frumoase, ci să încercăm să interacționăm cu dumneavoastră, să vedem ce aveți de spus, care sunt nevoile pe care le aveți și să ascultăm poveștile pe care uh, ni le spuneți. Deci, iată, suntem aici, uh, suntem dornici de comunicare și v-aș fi recunoscător pentru orice fel de contribuție sau pentru orice fel de proiect pe care îl uh, veți menționa, pentru că, de fapt, asta ne interesează cel mai mult. Am, uh, aș dori să menționez două exemple. Recent, Doșiț, un, o revistă, o publicație din Caucaz, una dintre puținele publicații independente, care furnizează uh, știri din această zonă, au deschis un, uh, pres, un centru de presă independent uh, la Groznăi, în capitala Ceceniei, ceea ce bineînțeles că reprezintă în sine o provocare. E nevoie de curaj, dar au hotărât să uh, deschide acest centru de presă, deci trebuie să le recunoaștem meritele și să le aducem un omagiu. De asemenea, recent, un alt proiect a fost lansat, respectiv lansarea unui uh, canal, canal prin satelit care vizează Azerbaijanul din străinătate, după modelul Belsat din Belarus. Deci, a fost uh, această încercare de a rupe acest, uh, acest blocaj, acest embargo informațional. deci, iată proiecte pe care noi încercăm să le sprijinim. o să, deci, aștept cu nerăbdare mărturiile dumneavoastră în legătură cu situația informațiilor din țara dumneavoastră, dar aș dori să știu dacă mai aveți și alte exemple pozitive, astfel de inițiative uh, și iată ce vreau să vă spun, vă mulțumesc. Mulțumim. Mulțumim. Domnul uh, Oliver Monicail, care este experiența dumneavoastră în legătură cu situația? Care este starea de fapt? Uh, uh, th- thanks very much. Mulțumesc foarte mult! Înainte de a vorbi despre aceste state din comunitatea statelor independente, este întotdeauna să, util să reflectăm uh, cu privire la libertatea presei în restul Europei. Știți că încă uh, din cadrul Uniunii Europene Există multe provocări pentru jurnaliști pe care Uniunea Europeană nu reușește să le rezolve. Cunoașteți uh, problemele din Italia, uh, unde Berlusconi a dominat guvernul și mass media, o situație ce nu a putut fi rezolvată timp de 10 ani. Avem și o problemă emergentă în Ungaria, unde uh, se prefigurează amenințări grave la adresa presei și iarăși Uniunea Europeană nu face nimic. Sunt uh, chestiuni foarte grave și mai mult vom avea o dezbatere generală referitoare la libertatea presei, unde vom discuta despre cenzură, despre siguranță, despre toate aceste definiții, inclusiv despre corupție. Însă există și o amenințare industrială uh, la adresa calității jurnalismului din lumea întreagă. Și domnul Scholz s-a referit și la condițiile de ocupare și la contractele de muncă. Eu sunt de la Federația Jurnaliștilor, noi reprezentăm sindicatele jurnaliștilor și uniunile jurnaliștilor din lumea întreagă. Noi avem două mandate lucrăm pentru profesional, chestiuni profesionale legate de libertatea presei și drepturile jurnaliștilor și, în al doilea rând, ne ocupăm de condițiile de muncă ale jurnaliștilor. În ultimii ani am avut, a avut loc o combinație a crizei financiare globale cu revoluția tehnologică a informației, iar Rezultatul a fost că modelul financiar economic care a susținut jurnalismul în ultimii 60-100 de ani începe să se prăbușească. Cons- consecința este că jurnaliștii își pierd locurile de muncă. Precaritatea se instalează în mass media, iar uh, jurnali- uh, studenții la jurnalism nu mai au garantate cariere de calitate și locuri de muncă sigure, ci se confruntă cu o înrăutățire a condițiilor de muncă ale jurnaliștilor profesioniști, ale jurnaliștilor de investigație. Condițiile bune încep să dispară și să dispară cu repeziciune. Este tot o chestiune ce ține de libertatea presei și o chestiune pe care Federația Europeană a Jurnaliștilor a adresat-o Comisiei Europene, cerându-i să ia măsuri, să-și asume răspunderea. Principala campanie a noastră din ultimii 2-3 ani uh, are drept obiectiv ca să facă ca jurnaliștii să nu fie percepuți ca o altă marfă ce poate fi vândută și cumpărată uh, consumatorilor, pentru că consumatorii atunci nu vor mai vrea să plătească pentru jurnalism, pot primi informațiile pe gratis, însă trebuie să evidențiem importanța de a avea un jurnalism de calitate. Jurnalismul, cum spuneam, nu este doar un bun comercial, este un bun public, la fel cum educația este un bun public, cum uh, locuințele sunt un bun public. Dacă piața nu reușește să îl ofere, atunci sectorul public trebuie să îl ocrotească într-un fel sau altul. Trebuie să garanteze existența acestui bun public. Și ce spun eu este esențial pentru democrațiile noastre. E foarte important ca înainte de a începe să discutăm despre condițiile foarte grave cu care vă confruntați cu toții, condiții și amenințări reale, cu care vă confruntați zilnic, să reflectăm un pic și la provocările cu care se confruntă jurnaliștii în toate statele. V-am vorbit despre situația din Ungaria, de exemplu. Nu, nici nu mai menționez Regatul Unit, unde, de fapt, are loc o dezbatere actualmente și a avut loc în ultimii ani pentru că nu guvernul controlează presa acolo, ci presa controlează guvernul se discută de fapt despre cine pe cine controlează și de fapt nu contează, contează că cei de la putere controlează informațiile disponibile, iar publicul general are de suferit în consecință. Am auzit despre uh, indexul de libertate a presei. Uh, știți, discutăm despre colegii din Belarus. S-a discutat despre Belarus, despre Corea de Nord, despre Uzbekistan și colegii mei de aici sunt de acord cu faptul că e cam bizar totuși să se facă aceste comparații. Indexul de libertate a presei are un obiectiv foarte important. Atunci când organizațiile responsabile îl publică, se atrage atenția mediatică și cred că realizarea de comparații între aceste uh, clasamente e destul de dificilă. Pentru că, până la urmă, Belarus nu e Uzbekistan și, după cum a spus uh, colegul, aceasta este o țară în care eu aș spune că 90% din presă este 100% controlată de stat și în ultimii 15 ani s-a tolerat totuși un nivel uh, mic, dar existent, de libertate a presei. Probabil că una din motivele pentru care unul din motivele pentru care a fost tolerat este tocmai relația cu Uniunea Europeană și faptul că Uniunea Europeană uh, ia o poziție foarte constructivă, deși unor contradictorie, cu privire la democrația din Belarus. Aș dori să facă același lucru și în state cum este Azerbaijanul, pentru că, de fapt, nu știu care este diferența dintre președintele pe viață din Belarus și cel din Azerbaijan. Singura diferență e probabil că una din țări are rezerve enorme de gaz și petrol și cealaltă are doar multe păduri. Ce să mai spun, aș vrea ca Uniunea Europeană să fie mai consecventă și de asemenea ca și Consiliul Europei să fie mai consecvent în abordarea față de aceste state. Și recunoaștem și realitățile politice, cu siguranță. Bun. Statele dumneavoastră, de fapt, haideți să vedem. Eu reprezint sindicatele jurnaliștilor și noi credem că jurnaliștii trebuie să aibă asociații independente și puternice care să uh, facă campanie pentru drepturile lor. Sigur că recunosc că în multe state acest, chiar această asociere este problematică. Uh, cunoaștem exemple de uh, grupări foarte bine organizate, cum este Asociația Jurnaliștilor din Belarus. Un coleg de acolo este membru și în Consiliu și aceste grupări sunt cu adevărat uh, eroice pentru că au luat poziție împotriva guvernului lui Lukashenko în ultimii ani. Însă, probabil că și în afara Belarusului există foarte mari provocări pentru jurnaliști. Știu că vă este greu să vă apărați drepturile și că e greu, uh, e grea situația organizațiilor profesionale ale jurnaliștilor. Eu sunt membru într-o, într această asociație de cel puțin 10 ani și cunosc bine provocările. un subiect foarte important pentru munca noastră. Haideți să vedem, în primul rând, motoul nostru. Poate exista libertatea presei și în condiții de sărăcie, corupție și frică. Sărăcia, corupția și frica sunt condiții cu care vă confruntați în țările voastre. Sărăcia. Jurnaliștii nu au contracte corecte, nu au salarii adecvate ceea ce înseamnă că nu se poate nu sunt întotdeauna atrași cei mai de calitate indivizi, sigur, cu excepția celor prezenți în sală, dar uh, sărăcia, deci, creează condiții propice pentru corupție. Când lucrezi într-un mediu corupt sau într-un mediu care poate fi corupt ușor, e greu să faci jurnalism de calitate. Frica, apoi, în țările dumneavoastră riscați în fiecare zi să fiți expuși la violență, poate chiar la moarte. Acestea sunt cele trei uh, probleme majore. Cum încercăm noi să le tratăm? Avem o campanie în regiune, mă mir că nimeni nu a menționat-o, pentru că știu că nu se pot face prea multe Uh, atunci când ești jurnalist și cineva este hotărât să te atace sau să te asasineze. Însă, e de așteptat ca procesele judiciare și procesele de anchetă polițienești să uh, identifice nu doar pe atacatori și pe, sau pe ucigași, ci pe cei care au ordonat atacurile sau crimele. În cadrul campaniei noastre, de exemplu, în Rusia sau în Ucraina, încercăm să ne ocupăm exact de aceste chestiuni. Cunoașteți cu toții cazul Anei Politkovskaya. Chiar există și o sală aici numită după doamna Politkovskaya, aici la centrul de presă. Și știm cine este asasinul lui Gheorghe Gheorgheadze, de exemplu. Însă, dintr-un motiv sau altul, nu acea persoană a fost condamnată și juriul a deliberat cu ușile închise. Președintele întrerupe, mă scuzați, cred că ar fi bine să continuăm dezbaterea pentru că mă tem că ați cam depășit timpul de vorbire. Deci vă rog să ajungeți la concluzii pentru că altfel nu vom avea suficient timp pentru toată lumea. Încă două chestiuni corupția. Da, corupția este o problemă reală. Există această percepție a publicului cum că mass media este coruptă în statele dumneavoastră. Consecința este că atunci când jurnaliștii sunt atacați, publicul nu este de partea lor neapărat, pentru că nu au o imagine bună. Se spune că poate că au fost plătiți ca să spună o minciună împotriva unui rival politic, este până la urmă o chestiune de identitate profesională a jurnaliștilor și extrem de importantă este o provocare reală pentru voi. Cum vă realizați această identitate profesională în sectoarele dumneavoastră? Despre asta este vorba. Și chestiunea valorilor democratice trebuie să fie uh, confruntată direct. Nu trebuie să se dezbată valoarea democrației, însă există un adevărat contracurent împotriva valorilor democratice, dar ele, de fapt, sunt universale și acceptate de toți. Cred că guvernele din Est și din alte state sunt uh, cât se poate de sceptice față de aceste valori, iar noi ar trebui să ne conștientizăm eșecul legat de educarea, de câștigarea dezbaterii privind valorile democratice și uh, privind rolul jurnaliștilor. Și mă voi opri aici. Mulțumesc. Mulțumesc. Înțeleg că ar trebui să-l invităm și pe domnul Rupert Murdoch, Murdoch, poate că data viitoare. Vreau să vă rog să fiți ceva mai succinți ca să poată lua cuvântul cât mai mulți vorbitori și cât mai mulți jurnaliști din sală. Vă rog frumos. Înainte de a trece la ceilalți trei uh, jurnaliști care trebuie să ia cuvântul, aș vrea să știu dacă avem reacții din uh, public, din experiențele noastre personale, dacă aveți comentarii în legătură cu ce ați auzit uh, de la diferiții vorbitori. Da, dumneavoastră și apoi încă două, trei persoane, vă rog și vă rog să vă prezentați, pentru că nu toți vorbitorii vă cunosc. Să spuneți de unde sunteți, din ce țară. Mulțumesc, mă numesc Alina Țurcanu și sunt din Moldova. Sunt uh, editor șef la ziarul Adevărul. Voi continua în limba română. Uh, aș, aș, avea, de, aș avea o reacție la ceea ce a spus uh, domnul Schulz Uh, suntem aici un grup de jurnaliști din Moldova și nu am vrea să rămână toată lumea cu o impresie greșită uh, despre ceea ce a spus referitor la Moldova uh, dumnealui. E vorba de închiderea unui post TV. Domnul Schulz n-a spus că de fapt este vorba de un post TV care timp de opt ani cât au fost comuniștii la putere a cântat osanale uh, a fost un post al guvernării comuniste și care acum era nu un post tv dar un post de propagandă manipulare comunistă. asta este diferența. Și acest post tv a fost închis după mai multe avertizări le a fost suspendată licența pentru că au încălcat legislația. este o diferență mare libertatea de exprimare înseamnă și responsabilitate cum a spus un coleg dar și uh, respectarea legislației a legilor din țara în care activezi dacă sunteți de acord cu mine. Uh, nu este cea mai gravă problemă a presiei din moldova faptul că a fost închis acest post tv. multă lume a răsflat ușurată că în sfârșit le au închis gura și nu mai uh, propagă prostii comuniste Uh, problema e că în timpul guvernării comuniste acest post tv a obținut fără mare greutate acoperire națională a obținut susținere financiară inclusiv de la guvernare și este unul dintre puținele adică trei posturi care pot fi privite în orice colț al țării. celelalte două sunt postul public de televiziune și un post care retransmite uh, postul public rusesc de la moscova Asta e mica mare diferență. Mulțumesc! Uh, mulțumesc. Uh, any other Moldovan... Mulțumesc. Eh, sunt alți jurnaliști din Moldova care doresc să intervină sau să vorbească despre alte experiențe din Moldova, din aceeași serie. Deci mai dorește cineva să intervină, să-și exprime opinia? Nu? Atunci dau cuvântul domnului Scholz. După care o să luăm observații și de la ceilalți vorbitori. O să vă dau un răspuns scurt. Eu am încercat să, să spun că sunt pentru libertate, indiferent de poziția pe care o are uh, mijlocul media respectiv, fie canal de televiziune, fie uh, ziar. Am spus că a avut loc o schimbare de situație cu noul guvern și atunci, dacă trebuie să protejezi legea și să prețuiești libertatea pe care ai obținut-o, atunci noul regulament ar trebui să permită acestui canal privat să continue să existe. Și atunci se pune problema competiției, uh, problema uh, de a convinge sau a nu convinge oamenii să urmărească respectivul canal. La fel se întâmplă cu un ziar mare, de exemplu, dintr-o țară care are influența, are capacitatea de a domina o anumită scenă. De exemplu, în Germania avem ziarul Bild, care uh, stabilește direcții. Și de aceea vreau să argumentez că trebuie să ne gândim mai mult din perspectiva a ceea ce ascultăm și ceea ce prezentăm publicului într-o situație concretă. Deci dacă majoritatea um, cetățenilor moldoveni nu urmărește acest canal pentru că el face propagandă comunistă, după cum ați spus, foarte bine, atunci nimeni nu va asculta respectivul canal. Deci e o problemă de schimb de opinii în ceea ce privește situații complexe, mai ales în perioada de tranziție în care se află această țară. Mulțumesc. Domnul Bir. Doriți să interveniți? Da, foarte pe scurt. Cred că, într-adevăr, uh, politizarea presei este una dintre cele mai mari provocări în țări precum Georgia, Armenia, Moldova, în multe din aceste țări, dar să nu uităm nici principiul proporționalității dintre sancțiuni și răul comis. este un lucru pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului îl tot repetă și închiderea unui post de televiziune este un lucru foarte grav. Și să faci acest lucru ca sancțiune poate uh, fi uh, o acțiune pusă la îndoială. Nu vreau să intru în detalii, dar vreau doar să vă reamintesc acest principiu. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină deocamdată la momentul de față? Vă rog. Să spuneți, vă rog, cine sunteți și pentru ce, uh, pe cine reprezentați. Bună ziua, vin din Georgia și voi uh, continua să vorbesc în limba mea maternă. am să spun câteva cuvinte despre situația Georgiei. La noi, libertatea presei uh, pare să fie cea mai bună uh, în țările din uh, regiune, dar dați-mi voie să intru puțin în detalii. Să vedem ce înseamnă această libertate a presei. Dacă este vorba de libertate fizică, dacă există restricții, dacă vorbim de crime, uh, în Georgia sunt alte probleme vis-a-vis -vis de libertatea presei. Și um, faptul că avem una dintre cele mai bune poziții din țările parteneriatului estic nu uh, înseamnă că situația presei în Georgia este una bună. Însă, în Georgia, autoritățile oficiale folosesc uh, măsuri mult mai sofisticate pentru a limita presa și aș spune că este uh, o direcție chiar mai periculoasă decât uh, insultele fizice sau alte asemenea măsuri, pentru că în aceste cazuri abuzurile și insultele sunt clare, pot fi demonstrate și se răspunde imediat la ele. Dar când există restricții indirecte, cum ar fi, de exemplu, blocarea informației sau a canalelor de informații, deși există foarte multe clădiri administrative transparente în Georgia, ă, legătura cu presa nu este una foarte bună și este o problemă mare, ori de câte ori jurnaliștii nu au acces la informațiile publice. Și în aceste cazuri, ei nu sunt periculoși pentru guvern și de aceea nu e nevoie să îi ataci, să-i agresezi fizic. Există și problema marginalizării jurnaliștilor. Ori de câte ori aceștia încearcă să uh, facă ceva obiectiv. De exemplu, au existat cazuri în care reporterii au fost uh, dețin, reținuți și acuzați de spionaj în favoarea Rusiei. Și sunt foarte puțini oameni în Georgia care chiar cred că acești uh, fotoreporteri au fost uh, spioni. Uh, Deci atunci când uh, anumiți jurnaliști nu sunt, uh, sunt incomozi pentru autorități, atunci ele găsesc uh, metode să îi liniștească. În prezent avem campanie electorală și viața jurnaliștilor a devenit una foarte grea, dificilă. Ni se iau camere, uh, Um, video, au loc, uh, se impun restricții pentru participarea la evenimente. Iar dacă solicităm autorităților să ancheteze aceste cazuri, ele nu o fac niciodată. Și, prin urmare, acest clasament care pune Georgia în una din cele mai bune poziții, dați-mi voie să spun, uh, că nu reflectă situația din uh, țară. Ați spus în trecut că pe hârtie realitatea este uneori îmbunătățită, dar ea este alta în, pe teren. Aceasta este situația și în Georgia. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Domnule Migalski, doriți să reacționați pentru că Spuneați de la început că Georgia este în topul listei țărilor, fiind parțial liberă. Da. Deși nu pot decât să repet ceea ce am spus deja. Georgia este pe poziția cea mai înaltă, dar asta nu înseamnă că situația de acolo este una bună sau mulțumitoare măcar. Iar ceea ce a spus dumneavoastră nu face decât să confirme ceea ce uh, spuneam eu mai devreme. Din perspectiva dumneavoastră și a opoziției georgiene, situația nu este una mulțumitoare. Însă, dacă o compari cu cea din Belarus, atunci vedeți uh, cât de joase sunt standardele de acolo. Mă bucur că ați confirmat ceea ce spuneam eu mai devreme și sunt convins că în Georgia, că toată lumea este interesată de ceea ce se întâmplă în Georgia și ne bucurăm să vedem progresele care se desfășoară acolo. Sunt sigur că ele vor continua și că Georgia nu uh, se va culca pe o ureche. Uh, Doamna din față și apoi domnul mai din spate. Vă rog. Bună ziua, mă numesc Mandalia Sakalenko. Lucrez uh, la canalul STB, unul dintre primele canale comerciale create în Ucraina după ocuparea sovietică și reprezint aici uh, mișcarea o mișcare națională și vreau să vă spun uh, care sunt condițiile în care lucrează jurnaliștii în țara noastră. Astăzi, acolo se sărbătorește ziua jurnalistului. Și colegii din Federația Internațională a Jurnaliștilor au fost chiar informați despre acest eveniment. Ar să vorbesc despre președintele Ianucovici, care și uh, reședința sa, un, care era în trecut o clădire de stat. Și apoi toți prim ucrainieni s-au servit de această clădire până când Ianucovici a ajuns în postul de prim-ministru și el a hotărât că el nu vrea să se mai mute de acolo și s-a, și-a însușit pur și simplu această reședință. Sunt deja doi ani de când mișcarea noastră Stop Cenzurii s-a postat în fața intrării în această reședință deși tribunalul ne-a interzis această acțiune. Însă jurnaliștii continuă să manifeste în fața clădirii respective. Astăzi, colegii mei se află tocmai la intrarea clădirii despre care vă vorbeam, care a fost furată poporului, pur și simplu. Și ei au uh, făcut publică această cartă a corupției. Ei au denunțat uh, mașinațiunile care au loc în țara noastră de 20 de ani încoace, mai ales în ceea ce privește uh, cumpărarea de petrol și de gaz. Statul a cumpărat de curând echipamente pentru transferul de petrol și de gaz și au plătit o sumă mult mai mare decât valoarea reală a acestor schimburi. Mai mare cu 330 de milioane de dolari. Asta ca să înțelegeți care este starea corupției în țara noastră. Să vă spun câteva cuvinte și despre campania electorală, pentru că uh, ne-ați interpelat în acest sens opoziția are tot mai puțin acces la posturile naționale care prezintă din ce în ce mai mult anumite proiecte care nu sunt neapărat proiecte politice. Și o să vă dau ca exemplu cazul doamnei Corolenco, care era membra partidului doamnei Timoșenco și care a trădat-o pe Timoșenco plecând din acest partid, iar acum vedem pe toate canalele, mai ales pe uh, canalele private, fie uh, în urma unei plăți, fie în urma presiunilor. O vedem tot timpul pe aceste canale, pe această doamnă. Uneori reușim să împiedicăm să apară la anumite posturi, dar ea continuă să revină ca pasărea Phoenix. Vă uh, rog așadar să veniți în Ucraina pentru a urmări această campanie și a vedea cum evoluează lucrurile, pentru că uh, la noi, 75% din ucrainieni sunt informați cu privire la situația politică și economică prin intermediul posturilor de televiziune. Din păcate, populația noastră nu are mijloacele necesare pentru a cumpăra ziare și reviste, presă scrisă, vreau să spun, și atunci încercăm să uh, îi informăm în ciuda tuturor eforturilor puterii de a controla fluxul de informații. De aceea vă rog să veniți să asistați la alegerile din octombrie pentru a ne ajuta să uh, luptăm împotriva ceea ce se întâmplă acolo. Mulțumesc frumos pentru declarația și pentru implicarea dumneavoastră în discuție. Vreau să-i rog pe cei doi reprezentanți ai asociațiilor să reacționeze și după aceea o să-i rog uh, și pe ceilalți colegi ai noștri să intervină, făcând o comparație cu situații similare, poate, din Rusia, Azerbaijan și Belarus. Dar mai întâi, domnule Monico, aveți un comentariu vis-a-vis -vis de ceea ce spunea jurnalista mai înainte despre corupție și influența uh, corupției? Cred că Ucraina este una dintre cele mai interesante țări. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar uh, vreau să spun este una dintre cele mai interesante țări din regiune. De ce? Pentru că este o țară care a avut o anumită perioadă o mare libertate a trecut prin acea revoluție portocalie, jurnaliștii au avut un rol absolut esențial uh, de pionierat în acest proces. Grație acestor oameni precum Natalia, care se luptă împotriva cenzurii, și uh, uh publicațiilor care sunt afiliate și la asociația noastră și au finanțat acest uh, grup uh, de protest în urma uciderii lui uh, Gheorghi Golga. Și cred că, după cum spuneam, este, de aceea este unul dintre cele mai interesante cazuri fiindcă în ultimii ani schimbarea politică uh, de la nivelul uh, guvernului este una serioasă și direcția în care se îndreaptă noul guvern în ceea ce privește atitudinile sale vis-a-vis -vis de drepturile democratice și drepturile elementare joacă un rol esențial și în relația cu corupția. Cred că aveți uh, printre cele mai bune forme de jurnalism din regiune și noi, în colaborarea cu Ucraina, am avut niște programe și rezultate foarte interesante. Totodată, e, uh, jurnaliștii de acolo se confruntă și cu violență absolut brutală uh, jurnaliștii deschiși, jurnaliștii de investigație, se confruntă cu o insecuritate majoră. Uh, Ucraina este o țară mai liberă decât Belarusul, dar realitatea este că jurnaliștii sunt mult mai des amenințați uh, cu acte de violență. Asta se datorează guvernului și uh, instabilității politice. Aș mai spune totodată că motivul pentru care jurnaliștii uh, independenți au reușit să supraviețuiască atât de bine, în ciuda tuturor acestor presiuni, a fost uh, personalitatea pe care o au uh, jurnaliștii ucrainieni caracterul și dedicația lor foarte, foarte mare, solidă. Am văzut și metode de a le deteriora capacitatea de a se uni. Am văzut și o demonstrație a acestei grupări uh, Stop Cenzurii și am văzut cum au dispărut, de fapt, diferențele dintre um, diversi jurnali- jurnaliști și au reușit să se unească. Am publicat și noi o, um, un um, document vis-a-vis -vis de uh, libertatea presei în Ucraina uh, și având în vedere campionatul european care va avea loc acolo. Și am apreciat foarte mult sprijinul uh, care ni s-a acordat în uh, redactarea acestor materiale. Am trimis câteva copii și în sală. Mulțumesc, uh, domnul din față și de asemenea, dacă cunoaște situații similare în alte țări, vă rugăm să ridicați uh, mâna pentru a le discuta și a face comparații. Mirzayan, ai... Mă numesc Gheorghe Mirzayan, eu reprezint Rusia. Sunt de la Expert, de la o săptămână rus și o să vă vorbesc în limba rusă. Colegul din Republica Moldova a pus o întrebare foarte interesantă în legătură cu relația dintre lege și libertate. Iată care ar fi întrebarea pe care aș vrea să o adresez eu experților noștri. Ce putem să facem când un ziar sau un post de radio e închis de către autorități pentru că încalcă legislația în vigoare, legislația țării respective. După cum știți, în spațiul uh, ex-sovietic, dar și în uh, alte țări se pune această întrebare și adesea se face multă vârvă pentru că un mijloc de informare în uh, masă este închis considerând că încalcă libertatea dreptului de exprimare și așa mai departe. Ori uh, acest uh, ziar are o activitate care este, contravine legii. Deci aș dori să știu ce este mai important pentru dumneavoastră. Și în ceea ce privește jurnaliștii, e adevărat că ei fac obiectul uh, unor uh, acte de violență. Se spune adesea că atunci când sunt asasinați sau când sunt bătuți, e pentru că uh, uh, aceasta are legătură cu activitatea lor profesională. Dar există și alte cazuri în care oamenii sunt uh, persecutați pentru că nu sunt agreați. Mulțumesc. O întrebare suplimentară. Aș dori să vă reamintesc nu numai că Uh, sunteți producător, ci și că scrieți un editorial, uh, edi, uh, scrieți un editorial pentru ziarul Vedomosti și ați, în urmă cu mult timp ați lucrat și în Africa. Cum reacționați la ce au întrebat jurnaliștii? În primul rând, trebuie să am o reacție. Ce preferați să vorbesc în limba engleză sau în limba rusă? Poate e mai bine în rusă. Din punctul meu de vedere, în uh, ce privește țara noastră, cred că este mai bine uh, Aș dori să vă spun că trăim în aceeași țară, deci aș dori să știu cine a beneficiat uh, de pe urma închiderii canalului, canalului NTV ce lege a încărcat acest canal. Ei nu au făcut decât ce făceau uh, ceilalți. Însă uh, NTV a fost uh, suprimat și restul uh, canalelor încă emit. Nu știu ce spune domnul din sală. Da, e adevărat. Însă înțelegem că unde e lege, nu-i tocmeală, se spune, și că toată lumea ar trebui uh, să fie pedepsit la fel. Deci dacă dorim ca uh, statul de drept cu adevărat să fie respectat, să spune că e respectat, atunci legile ar trebui să fie valabile pentru toată lumea, pentru toți la fel, inclusiv pentru mass media. Maria Esmont, din păcate, eu nu știu ce s-a întâmplat în uh, Moldova poate că uh, postul respectiv uh, avea o poziție pro-comunistă. N-aș dori să adaug nimic în legătură cu uh, Moldova, dar să nu uităm că trăim într-o societate democratică. Deci de, de ce să nu lăsăm uh, mass media să existe? Nu mă refer la niciun fel de politică, uh, de, de poziție radicală. Nu vă încurajez să protestați vehement. Dar există programe care nu ne plac, unora s-ar putea să nu le placă și atunci uh, oamenii nu se mai uită la aceste programe și ziarul sau uh, Uh, postul de televiziune respectiv este închis pentru că nu mai are audiență. Eu nu sunt, nu sunt uh, fan, nu-mi place niciun fel de post din Rusia, dar uh, e clar că sunt împotriva acestei, acestei atitudini față de posturile de televiziune. Dacă cuiva nu-i place un program, atunci să nu se uite la el. Cred că vorbim de două situații diferite. Vorbim de închiderea unui post care ar fi încălcat legea. Maria Ismont? Da. Dar care e întrebarea dumneavoastră? Pentru că de două ori puneți aceeași întrebare și se pare că nu ne înțelegem. Care este poziția dumneavoastră? A trebuit să închidem un uh, post pentru că are o atitudine irresponsabilă? Asta e problema dumneavoastră, președintele. Mulțumesc. Uh, domnul uh, Birac și după aceea domnul Scholz. Mulțumesc. Aș dori să răspund la observațiile care au fost făcute. Când au loc uh, procese la tribunale în care e amestecat un mijloc de exprimare de informare în masă, nu e o obsesie, dar Curtea Europeană de Justiție are norme, are standarde clare și deci trebuie să fim foarte prudenți atunci când mass media ajunge în justiție, ceea ce nu înseamnă că mass media are prerogative absolute. Nu e adevărat. E foarte normal ca mass media să respecte legile, ca orice alt uh, actor al uh, Uh, unei societăți. Însă când uh, e vorba de uh, jurnaliști, de exemplu, trebuie să vedem care este efectul înalt pe care o hotărâre judecătorească o poate avea. De exemplu, să spunem că un blogger insultă uh, premierul. E normal că el să fie sancționat, dar dacă merge în închisoare, uh, e o situație complet diferită. Sau dacă ziarul, un ziar este închis, e iarăși o situație diferită pentru că e vorba de o situație care merge mai departe decât uh, uh, fapta de care se face vinovat și jurisprudența Curții Europene de Justiție a Uh, e, e constituită din hotărâri și cred că este foarte important pentru că, într-adevăr, în multe din aceste țări și nu numai, chiar și în țările noastre se aplică aceleași principii. Însă, există situații, cazuri de defăimare, de jignire, calomnie în aceste țări care nu sunt uh, bine tratate, de exemplu în Armenia, pentru a schimba puțin uh, perspectiva, dar pe aceeași temă am observat că atunci când insulta a fost decriminalizată, uh, au fost create foarte multe așteptări. Foarte bine, pentru că niciun jurnalist, s-a spus niciun jurnalist nu mai merge în închisoare pentru ce spune. Dar, de fapt, ce s-a întâmplat? Sistemul judiciar, justiția, a început să condamne ziarele la amenzi imense care reprezintă o amenințare pentru că pun în pericol chiar existența acestor ziare. Deci, iată, e o situație total anormală. Pentru a fi cât mai succint, cred că trebuie să ne gândim la uh, proporții în astfel de situații, ceea ce nu justifică încă o dată calomnia sau insulta, dar a închide un uh, blogger sau a închide un uh, ziar nu e niciodată o soluție, cu excepția cazurilor, bineînțeles, în care Uh, era vorba de incitare la ură sau așa mai departe. Un comentariu lapidar, dacă se poate, în plus, foarte pe scurt. Propaganda sau jurnalismul politic e legitim, din păcate. E libertatea de exprimare, libertatea mass media și publicul ar trebui să fie cu adevărat uh, educat când un uh, jurnalist uh, face propagandă. Nu ar trebui ca autoritățile să intervină și să închidă un ziar pentru că a fost, de exemplu, condus de către un partid comunist. În același timp, evident că există și situații în care mass media încalcă legea și s-ar putea să fie un motiv legitim pentru ca un ziar, de exemplu, să fie închis. Ceea ce este foarte clar e că trebuie nevoie, e nevoie de un temei juridic Uh, care să se aplice coerent, la modul transparent, să fie accesibil tuturor. De asemenea, trebuie să existe posibilitatea unui proces în apel și să respecte normele care au fost uh, stabilite de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Una dintre îngrijorările cele mai mari pentru noi în legătură cu Ucraina e că există în prezent o lege care este discutată în Parlament cu privire la morala publică care ar care riscă să uh, ducă la închiderea unui ziar de către autoritățile politice fără uh, o hotărâre uh, de tribunal, de exemplu. Doar pe motiv că acest ziar a insultat morala publică, există un term, dacă nu mă înșel, ucranofobie, deci dacă cineva critică țara respectivă, Ucraina, un ziar poate fi închis, ceea ce evident, nu reprezintă motive întemeiate pentru a, încheia, pentru a închide un ziar. Deci iată care sunt situațiile pe care le denunțăm noi. Mulțumesc, domnul Alexei Carol, îmi amintesc că faceți parte uh, din Asociația Belarusă a Jurnaliștilor și sunteți editor șef al Novicias și ați uh, uh, fost și jurnalist la ziarul Zgoda. Care este reacția dumneavoastră? în legătură cu ce s-a spus despre Ucraina, Moldova și Rusia. Vă mulțumesc în ce privește Belarusul. Noi ne dorim ca alegerile să aibă loc cât mai repede pentru ca forțele democratice să Uh, se exprime cu adevărat și să vadă cum putem proceda cu posturile de televiziune ale lui uh, Lukashenko și uh, programele lor. Și de altfel, forțele democratice asta pregătesc. Sigur că aceste canale ar putea să fie reprogramate fără ca ele să fie închise. Însă dacă dorim cu adevărat să sprijinim democrația printr-o legislație cu adevărat democratică, trebuie să chiar să mergem până acolo. Totuși, cred că deocamdată situația din Belarus este, din păcate, diferită. Nu există niciun fel de uh, post uh, independent în Belarus, cu excepția Belstatului, care transmite din uh, Polonia în Belarus. Și, de asemenea, în Belarus ne mai lipsește ceva, o, un post uh, de radio independent, cu excepția celor care, uh, trăie, care emită din țările vecine. Și dacă îmi permiteți să parafrazez ce a spus odată Tolstoi, am putea spune că toate societățile care sunt totalitare sunt nefericite la fel. Și am putea, într-adevăr, să facem o paralelă. O paralelă pe care, care se desprinde din tot ce s-a spus în sală astăzi. Nu suntem amuzați. De fapt, ne frustrează foarte mult tot ce s-a întâmplat în Rusia, pentru că Uh, ne amintește tot ce s-a întâmplat în dictatura din Belarus și observăm astfel de tendințe și în Ucraina, pentru că libertatea de exprimare și libertățile în general în Belarus depind foarte mult de sprijinul din exterior. Nu am dorit să obiectăm la felul în care evaluați libertatea de exprimare și mass media în Belarus, așa cum uh, a procedat Freedom House. Însă, dacă ne uităm la istoria mass media independentă din Belarus, constatăm că există două categorii. Pe de o parte, avem uh, povești de succes și pe de altă parte, o uh, poveste care a eșuat, uh, cea în care intră represiunea și oprimarea. Deși și aici am putea vorbi de povești de succes. Ce s-a întâmplat după alegerile, după prima, uh, primele alegeri prezidențiale? Am avut democrație, libertate de exprimare și alte libertăți. Și în viața publică au existat mai bine de 200 de posturi independente, mass media, și mass media publice puteau să emită fără să fie cezurate. A fost uh, un adevărat prea plin de uh, libertate, care a luat sfârșit, din păcate, în 1994, de când a început represiunea. Încă mai avem cinci ziare, ziare care sunt uh, uh editate în, uh, Uh, în întreg Belarusul și 40 de ziare care regionale. Asociația Belarusă a jurnaliștilor este formată din uh, ziariști, din jurnaliști independenți și mai avești și jurnaliști care reprezintă mass media uh, de stat. Această activitate a acestei asociații a fost eficientă, fapt care e dovedit prin faptul că această asociație recent a fost Uh, încercat, a, deci autoritățile au încercat să o închidă uh, și vă amintiți, uh, sunt sigur, ce s-a întâmplat în 2010. Însă puterea a, nu a reușit să pună în aplicare sau, visul oricărui dictator, respectiv să elimine total mass media independente. Încă mai avem oaze, insule de uh, media independente care sunt în prima, în, în, în, în um, sunt pionierii democrației și care uh, militează pentru această primăvară democratică în Belarus. Și cetățenii noștri și-au dat seama de acest lucru și de aceea au ieșit în 10 decembrie 2010 în stradă, în piața principală și de aceea a avut loc această val, acest val de represiune împotriva mass media independență. De ce vorbesc despre aceste insule de independență, dar și de pionieri în lupta pentru libertate? Când a început represiunea, am asistat și la apariția uh, unor uh, jurnaliști independenți pe internet și ei au uh, lansat un nou format pentru că uh, acțiunea lor a reșit din disperare și uh, din păcate, autoritățile, din fericire, autoritățile au pierdut acest război pe internet. Și pe internet avem cam 3.000 de utilizatori care reprezintă uh, vocile cele mai uh, virulente. Avem uh, mai bine de 3.000 de utilizatori Facebook. De asemenea, avem cam 1500 de uh, publicații săptămânale, publicații independente. În ce privește numărul de utilizatori, poate că numerele, cifrele nu sunt neapărat reprezentative, dar avem uh, publicații online și uh, publicații tipărite și numărul cititorilor nu coincide pentru că uh, cei care citesc ziare online uh, nu sunt aceiași care le citesc pe hârtie. Deci avem 700 de mii de utilizatori, persoane care Uh, de persoane care citesc uh, conținut politic, ceea ce înseamnă că, ceea ce nu înseamnă că același număr de persoane e gata să protesteze. Și primul nostru succes, revoluția care a fost lansată prin rețelele noastre, s-a folosit de foarte multe simboluri și mulți oameni au mers, au coborât în stradă și s-au plimbat și pe internet s-a lansat această idee de a eradica teama, ceea ce a demonstrat că eram gata. N-am avut niciun fel de simbol care să ne unească, dar eram gata să manifestăm, pentru că nu ne mai era teamă. Însă Lukashenko a oprimat aceste plimbări eh, ca și când ar fi fost proteste politice. A fost un proiect de rege care stipula ca cei care ar trebui să fie dați în închisoare pentru faptul că nu aveau un loc de muncă sau pentru că erau leneși pur și, pur și simplu. Asociația noastră a fost ă, de asemenea în contact cu alte asociații și noi ne aflăm în prima linie a protestatarilor, pentru că noi nu suntem în concurență cu alte asociații, din contră ne cunoaștem foarte bine, am învățat să ne ajutăm reciproc, știm cine ne poate ajuta și cum. Cel mai important este faptul că noi nu vrem să ajungem la putere. E lucru care ne-ar dezvina cel mai mult. la Zgoda, când am lucrat, am acumulat o experiență prețioasă, ziarul a fost închis, după aceea am lucrat la Noviceas și un uh, avocat al adversarului nostru a încercat să ne amenințe cu 100.000 de de dolari și chiar să ne uh, trimită în închisoare pentru că el a prezentat uh, cazul în justiție ca și când am fi uh, calomniat uh, uh, uh, pe client, l-am fi calomniat pe clientul său. Dar, încă o dată, acumulăm experiență în acest domeniu al uh, mass media libere și independente și, pe de altă parte, au existat și anumite regrese, pași înapoi în Ucraina și în Rusia, care ne îngrijorează foarte mult. Pentru că putem folosi experiența noastră pentru a face următorul pas înainte. Mulțumesc! Înainte de a vă da cuvântul, domnule Migalski, doriți să spuneți ceva nu doar în legătură cu ce a spus domnul Alexei Carol, ci și în legătură cu ce ați auzit în legătură cu Ucraina și Rusia și aș dori să știu dacă situația din Azerbaijan e apropiată de ce s-a spus. Ja się specjalizuję w tematyce białoruskiej. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt mai ales expert în situația din Belarus și cea din Rusia, deci nu știu prea bine ce se întâmplă în Ucraina. Însă, din câte am auzit până acum și din ce am auzit și mai înainte, constatăm că o inițiativă foarte importantă a fost televiziunea Belsat, finanțată de guvernul polonez finanțată deci de contribuabilii polonezi. Este datoria Poloniei, cred, să susțină astfel de inițiative care contribuie la libertatea presei, la libertatea jurnalismului și ajută societatea din Belarus. Problema este că fondurile pentru astfel de inițiative sunt limitate. Însă, fondurile sunt disponibile în Uniunea Europeană și ar trebui să le utilizăm ca să ajutăm și să asistăm. Nu trebuie să dăm lecții, nu trebuie să avem o atitudine superioară, ar fi inacceptabil. Pentru că știți fiecare cum să vă organizați piața de presă, cum să scrieți, cum să întemeiați un ziar sau un canal TV. Așadar, noi nu trebuie să vă transmitem expertiză și cunoștințe. Ar trebui însă să vă ajutăm pur și simplu financiar. Și nu e suficient. Pentru acest parteneriat avem doar 600 de milioane de euro. Știu că pare mult și mie mi se pare că e o sumă mare. Chiar și pentru uh, deputații din Parlamentul European, 600 de milioane de euro este o sumă impresionantă, dar uh, probabil că am ști fiecare ce să facem cu astfel uh, de fonduri dacă le-am avea la dispoziție. Însă dacă împărțim această sumă la patru state, ne dăm seama că rămâne foarte puțin pentru fiecare. Dacă calculăm uh, ce sumă trece prin Parlament, de exemplu, 600 de milioane de euro nu mai este de fapt o sumă atât de mare. Așadar, Parlamentul European, alături de celelalte instituții, are rolul de a găsi fondurile pentru a vă ajuta să faceți ce știți mai bine. Mulțumesc! Sunt uh, reacții, inclusiv ale uh, colegilor din Belarus. Vă rog, să spuneți și cum vă numiți. Bună seara, Luda Kudinova din Lituania. Sunt editor de știri uh, tele- televizate. Aveți interpretare din lituaniană? Nu, dacă vreți în rusă sau în engleză sau polonă, dar nu. Am să încerc în engleză. Am o întrebare pentru domnul Alexei. Uh, știu că o membră a opoziției a fost arestată recent. Mă întreb uh, dacă presa din Belarus poate să scrie, poate să vorbească, poate să informeze pe cei din Belarus despre condiția în care, condițiile în care se află acest prizonier și despre acest caz. Ce fel de informații aveți pentru public? Vă rog. Domnul Carol. Da, uh, noi suntem organ de presă independent, dar tot ce aflăm despre acest domn care a fost închis, publicăm imediat. Cunoaștem cazul lui și mulțumesc că l-ați menționat aici. Organizațiile de presă și organizațiile pentru drepturile omului au fost atacate după represaliile din decembrie 2010 și exact ă, asta încearcă autoritățile să oprime și să suprime. În ceea ce privește acest caz și arestarea acestei persoane, trebuie să vă spun că noi publicăm imediat toate informațiile pe care le aflăm. Aș vrea să vă amintesc și ce spunea Natalia Minciuc, care este soția lui Alexei Belațchi. Uneori, când uh, discutăm prea mult despre arestarea lui, se transformă, se ajunge, mă scuzați, la o deteriorare și mai mare a situației sale în închisoare. I se agravează situația asta, a spus soția lui recent. Orice aflăm noi despre Belatski, în orice caz, publicăm imediat. Mai mult, uh, uh, drepturile omului sunt unul din principalele domenii de interes pentru presa independentă. Putem considera că aceasta este o altă caracteristică importantă a uh, societății noastre, și anume există două lumi. Canalele oficiale de știri, care scriu despre ce doresc, și noi, care scriem despre ce se întâmplă de fapt. Iar jurnalismul adevărat se face în presa independentă și online și prin Uh, presa scrisă. Domnule Migalski, doriți să reacționați și dumneavoastră? Da, mulțumesc. Foarte pe scurt, două chestiuni. Mă bucur că ați întrebat despre domnul Belatski, pentru că adineauri v-am spus ce cred eu că trebuie să facă Uniunea Europeană pentru membrii parteneriatului estic. Însă exemplul uh, Lituaniei este un exemplu de ce nu trebuie să facă Uniunea Europeană. Autoritățile poloneze și europene au contribuit la arestarea domnului Belațchi, de fapt, pentru că noi am oferit informații uh, procurorilor belaruși. Și e păcat, e mare păcat. Și uh, încă o informație, ieri delegația Parlamentului pentru relația cu Belarus, la cererea mea, a publicat o declarație de susținere a candidaturii uh, domnului Belatski la Premiul Nobel pentru Pace. Sper ca peste câteva luni să uh, deschidem și șampania când va primi domnul Belatski Premiul Nobel. Mulțumesc, domnul Scholz, vă rog. Poate încă două observații fundamentale care uh, mi-au venit acum în minte ascultând dezbaterea. Cred că atunci când discutăm despre aceste chestiuni foarte complicate și complexe, ar trebui să ne gândim întotdeauna și uh, care este situația uh, violenței față de presă și cât, cui aparține presa și cum uh, se pot uh, utiliza informațiile publicate în presă și cine influențează mass media. Avem nevoie de o democratizare a uh, proprietății până la urmă, pentru că uh, există, nu există proprietatea asupra informației din partea uh, uh, unor televiziuni sau unor ziare. Întrebarea este cum avem acces la putere, cum avem acces la influențarea societății și trebuie să ne întrebăm care este situația, de exemplu, a unui post de televiziune care a aparținut Partidului Comunist până la independență și care a fost apoi transformat în canal privat? Care este situația uh, mijloacelor de comunicare private, care și ele au anumite interese uh, de a-și exercita puterea, de a influența societatea. Ne... De exemplu, situația din Belarus. Ați spus că domnul Belaschi a ajuns în închisoare și din cauza influenței exterioare și din cauza uh, uh, influenței autorităților și ar fi posibilă o dezbatere cu privire la modul în care noi, în Uniunea Europeană, tratăm, am tratat acest caz sau cum tratăm situația altor uh, membri ai opoziției. Pentru că, în același timp, trebuie să ne gândim și la posibilitatea ca că ca mass media să facă parte dintr-un sistem în care sunt obligate să raporteze. Apoi, trebuie să discutăm și despre uh, mass media în uh, în Uniunea Europeană și să ne gândim la un premiu pentru presă, să vedem cum pot contribui jurnaliștii la integrare în Uniunea Europeană, să fie susținuți în această întreprindere și uh, să vedem cum cetățenii în cele 27, în curând 28 de state membre ale Uniunii Europene, au acces la valorile fundamentale ale Uniunii Europene prin prezentările făcute în presă în viitor ar trebui poate să avem o dimensiune europeană mult mai puternică. Să uh, susținem un astfel de premiu european al presei, să spunem că, bun, e vorba și de politica europeană de vecinătate, e vorba de proiecte legate de drepturile omului, de uh, influențarea societății, de modificări ale realității din aceste state, care trebuie susținute și probabil că acesta ar trebui să fie unul din criteriile acestui premiu european al presei. Și aici Parlamentul European trebuie să-și aducă o contribuție importantă. Mulțumesc. Este o idee pe care am putea o discuta. Domnul Elcin și Klinski sunteți președintele Uniunii Jurnaliștilor din Azerbaijan și editor șef la două ziare, printre care Zercalo. Am uh, ascultat ce s-a spus uh, până aici și uh, ați ascultat și dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb cam cum ați analizat dumneavoastră situația din uh, statele din Caucazul de Sud, printre care se numără și Azerbaijanul? Pentru că am auzit destul de puține despre situația din Azerbaijan. Vă rog. <coughs> Thank you. Uh... Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Nu am știut uh, în ce limbă să vorbesc vreau să profit de faptul că am posibilitatea de a vorbi azeră și deci voi trece la limba mea maternă. Uh, Mulțumesc. Mi se pare că situația din uh, Azerbaijan, situația presei din Azerbaijan uh, nu trebuie neapărat discutată aprofundat, pentru că antevorbitorii mei care au uh, vorbit au menționat deja problemele cu care se confruntă. Și ascultându-i, mi s-a părut că toți cei care au vorbit trăiesc în Azerbaijan, ca și mine, pentru că vorbeau exact despre problemele noastre. Poate că există anumite particularități, anumite detalii care diferă de la o țară la alta, însă, în rest, problemele sunt similare pentru că, de fapt, cu toții venim din state fost sovietice și din acest motiv eu mă voi referi la problemele economice, la situația economică a presei din Azerbaijan. La modul general, consider că uh, mass media este o afacere. De 22 de ani uh, lucrez la aceste două ziare, sunt editor la ambele și în același timp, prin intermediul acestor ziare, susțin, reușesc să le susțin economic fără sprijin din exterior. Însă în ultimii ani am avut probleme și asta pentru că unul din principalele venituri ale ziarelor este reprezentat de publicitate. După cum știți, Azerbaijanul e un stat foarte bogat. Avem foarte mulți bani. Însă, îmi pare rău să vă spun că în țara noastră economia nu funcționează. Ne vindem petrolul, ne vindem gazul. Cam 90% din veniturile statului provin din vânzările de petrol și de gaze. Însă, în Azerbaijan, mai sunt și alte domenii ale economiei. Eu vreau să vorbesc, de exemplu, despre publicitate. Recent, din motive obiective, a scăzut nivelul de publicitate. În Azerbaijan avem o mare concentrare economică E un proces normal, probabil, în orice economie, însă, în cazul Azerbaijanului, se ajunge, de fapt, la crearea de monopoluri. După cum știți, eh, cei care fac publicitate sunt IMM-uri. Iar eh, ziarele eh, sunt canale pentru publicitate. Însă în ultimii ani IMM-urile au dispărut în Azerbaijan. Au fost înghițite de marile monopoluri. Și nu știu dacă e cazul să vă mai explic uh, ce este cu marile monopoluri. Ele nu au nevoie de publicitate, de fapt, pentru că totul uh, se, este, toată puterea e concentrată într-un singur loc și practic nu există concurență și dacă nu ai concurență, n-ai nevoie nici de publicitate. De aceea, recent, uh, independența economică a devenit tot mai dificilă. A devenit o provocare și dacă se va continua așa, nu vor mai exista deloc canale uh, de media independente în Azerbaijan. Ar trebui să vă mai spun, de asemenea, că eu reprezint și uh, mass media europeană în Azerbaijan și trebuie să vă spun că fiecare ziar este publicat și pe internet. Încercăm să utilizăm tehnologiile cele mai avansate, însă Problema este că la capitolul internet, Azerbaijanul uh, nu stă prea bine, pentru că avem acoperire internet în întreaga țară, însă adevărat, cei care chiar utilizează realmente internetul se află doar în Baku. În regiuni, cetățenii se informează prin canalele locale de televiziune iar canalele televizi de televiziune locale uh, din Azerbaijan nu prezintă nici situația din Azerbaijan, nici, prea din, nici pe cea din lume, în mod obiectiv. Dacă vrei să afli ce se întâmplă în Azerbaijan, trebuie să te uiți la uh, știrile de la canalul de stat și trebuie să ar trebui să citești și ziarele opoziției și abia după aceea, dacă mai ai și competențe analitice, dacă ai un creier uh, bun, îți dai seama cu adevărat ce se întâmplă în Azerbaijan. Cam uh, acum vreo patru zile în Parlament uh, a fost depus un pachet de amendamente la legea privind accesul la informație. S-au și dezbătut amendamentele și dacă vor fi adoptate, puteți fi siguri că nu se va mai putea primi niciun fel de informație din surse oficiale. Pentru că unul dintre amendamente prevede că dacă, se, dacă este adresată o întrebare ce contravine intereselor naționale ale Azerbaidjanului, nu se va răspunde la întrebare și dacă se adresează un o, dacă se adresează o întrebare ce se referă sau depășește regulile eticii, nu se va da răspuns. Dacă adresezi o întrebare privind fondatorul anumitor uh, companii, nu vei primi răspuns. Cred că ne așteaptă vremuri foarte grele, pentru că dacă nu mai putem pune întrebări, atunci uh, nu vom mai putea nici să scriem nimic. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Sunt jurnaliști din Azerbaijan aici care ar dori să răspundă sau să comenteze situația din Azerbaijan. Da, vă rog. Çox sağ olun. Mən Osman Gündüz sunt Osman Gândus și reprezint um, sfera noilor mijloace media, predau această disciplină, sunt editor uh, șef totodată și sunt uh, șeful Asociației um, Azere a um, internet, presei pe internet. Colegul meu, domnul Șiclinski și ceilalți colegi au abordat într-adevăr problemele cu care se confruntă ca și, uh, și Azerbaijanul. Nu mi este ușor să vorbesc în capacitatea în care mă aflu aici, dar o să-mi exprim totuși uh, opiniile. Mai întâi, reporteri uh, fără frontiere și ceea ce spunea domnul uh, Bir. Trebuie să vă spun că totuși în uh, Azerbaijan uh, mediile, uh, presa independentă, mai ales cea de pe internet, se confruntă cu problema securității informațiilor. De mai multe ori am auzit faptul că libertatea radioului și anumite ziare se confruntă cu probleme de siguranță a informației și mă bucur că uh, avem alături de noi un reprezentant al uh, Reporter Fără Frontiere care este gata să evalueze lucrurile în uh, acest sens. Din păcate însă nu cred că este suficient pentru că avem probleme grave de profesionalism și de resurse umane. Și uh, timpul a arătat că entitățile independente de presă se confruntă cu probleme de management. Uh, și de profesionalism, iar uneori trebuie să-și suspende activitățile pentru ă, din cauza siguranței informației. Cred că ar fi utilă asistența în acest domeniu. Vreau să vorbesc și despre noile mijloace media în Azerbaijan. În ultima perioadă, um, acest sector uh, al jurnalismului de pe internet se dezvoltă cel mai repede zi de zi, minut de minut, apar televiziuni pe internet, radio, radiouri online, ziare online, dar ne confruntăm în continuare cu probleme foarte grave care țin de profesionalism, de formarea jurnaliștilor și în special de resursele umane. Jurnaliștii care lucrează în acest sector și noi, reprezentanții Azerbaijanului în acest sector, discutăm despre această problemă și vrem să o um, îmbunătățim, pentru că ne lipsesc resursele necesare pentru o dezvoltare corectă a acestui sector. Vrem să facem schimbări și la nivel universitar, creăm noi programe, dar nu avem specialiști care să le predea și de aceea instituțiile europene ne-ar putea asista în uh, eforturile noastre. Susțin și cuvintele domnului uh, Șiclinski, potrivit cărora una dintre legile bune ale Republicii Azerbaijan, și anume legea privind accesul la informație, este o lege care a fost susținută și de experții Consiliului Europei. Este un text legislativ foarte progresiv și ca uh, reprezentant al, ca unul dintre cei care au lucrat la redactarea acestei legi, uh, sunt uh, mulțumit de ea. Însă, în prezent, au loc niște modificări dezbătute în Parlament și poziția oficială vis-a-vis -vis de aceste modificări despre care a vorbit și domnul Șiclinski este că uh, temeiul se referă la interesul național, secretul național, uh, interesul comercial, toate acestea pentru a nega accesul la informații. Se consideră totodată că experiența asemănătoare există și în uh, statele europene și articolul 10 din Convenția Europeană privind drepturile omului permite aplicarea acestor restricții. Iar în Azerbaijan are loc o dezbatere publică vis-a-vis -vis de această problemă. Uh, și de cum se pot impune restricții prin această lege. Prin urmare, profit de ocazie pentru a solicita experților Comisiei Europene să elaboreze puțin uh, ideea lor vis-a-vis -vis de această modificare. Ar fi bine dacă instituțiile europene și-ar exprima opinia vis-a-vis -vis de um, modificarea despre care vă vorbeam. În sfârșit, mai vreau să spun ceva. Situația din Azerbaijan este următoarea posibilitățile pe care le au noile mijloace media sunt treptat uh, restricționate. Și o să vă dau un exemplu. Uneori ne trezim dimineața și vedem că un anumit minister a stabilit mai multe resurse și ei restricționează posibilitățile presei libere nu știu dacă și în alte țări se întâmplă la fel, ca ministerele și publicațiile să-și stabilească propriile entități media. Și vreau să vă mai vorbesc despre ceva. Unii vorbitori au uh, vorbit despre evoluțiile pozitive din Azerbaijan. De exemplu, blogării au fost eliberați din închisoare, uh, iar eu, ca președinte al Forumului pentru Internet, pot să spun aici, în mod deschis, că internetul este folosit liber în Azerbaijan. Nu există cenzura internetului. Ea a existat în 2002, dar acum nu mai există așa ceva. Însă, internetul se confruntă totuși cu ceva probleme despre care vorbea și domnul Șiclinski. Nu prea există acces la, acces la internet în regiuni. O altă revoluție pozitivă este aceea că guvernul a început să ofere în mod insistent servicii electronice. Mulțumesc frumos pentru atenție. Mulțumesc, Johan Bir. Dorești să reacționezi sau dorește altcineva din sală să intervină? Sigur. Mai întâi, este foarte interesant să auzim părerile colegilor noștri și, într-adevăr, situația internetului în Azerbaijan este paradoxală față de celelalte mijloace media, dar nu aș merge totuși atât de departe încât să spun că nu există cenzură pe internet. Sunt de acord că, în principiu, poți uh, intra pe uh, website-ul unui ziar sau al unui radio independent, cum ar fi Azatuin, uh, dar ele sunt adesea uh, supuse atacurilor uh, cibernetice sau, sunt, sau cad cu totul. Iar situația uh, blogărilor arată că atunci când e vorba de activism politic, nu e sigur să uh, acționezi pe internet. În ceea ce privește uh, apelul la demonstrații pe Facebook, de exemplu, s-a întâmplat de multe ori ca oamenii care au făcut acest lucru să ajungă în închisoare. Așa se întâmplă cu cei doi blogări despre care vorbeam mai devreme și cu alții. Dar, într-adevăr, situația nu este una alb-negru. Și internetul este mult mai liber decât celelalte mijloace media în Azerbaijan. Dar eu nu aș spune în niciun caz că nu există cenzură în mediul online din Azerbaijan. Și o altă idee foarte urt. Mi s-a părut interesant faptul că ați uh, menționat că unele organisme administrative își creează propriile site-uri uh, web și resurse, pentru că auzim uh, că acest lucru se întâmplă în multe uh, țări, se folosește ca alibi pentru a restricționa accesul la informații publice. Tot mai multe administrații spun dacă vreți informații publice sau contracte publice, găsiți totul pe internet, intrați pe pagina noastră web și totul e acolo. Uh, iar așa le este foarte ușor să refuze întrebările adresate de jurnaliștii care au nevoie de acces la documente concrete vis-a-vis -vis de anumite aspecte delicate. Da, foarte interesant, spune domnul președinte. Uh, vorbeam aici și despre războiul pe internet pe care autoritățile uh, din Belarus aproape că l-au pierdut. Dacă există în alte țări, cum ar fi Ucraina, de pildă, sau în Armenia sau în Moldova, situații în care acest război pe internet, deși poate războiul e un cuvânt prea puternic, dar dacă asemenea conflicte au avut uh, evoluții interesante în ultimul uh, timp pentru deschiderea accesului la libertate, vrem să le auzim. Vă rog, cineva din spate, vă că dorește să intervină. Bună ziua! Uh, eu reprezint televiziunea A1 Plus din Armenia. Mă numesc Jacob Carapetan. Uh, um, A1 Plus este un post de televiziune care înțeleg că am interpretare în armenă, pot să vorbesc limba mea. Deci, acest post a fost închis în, la jumătatea anilor 90 am pierdut accesul din cauza uh, așa numitului guvern liberal, apoi am recăpătat accesul la uh, public și am fost din nou închiși în 2002. Iar autoritățile au spus că am fost închiși pentru că am transmis vești știri rele, știri negative. Și o să revin la ceea ce spunea domnul Șiclinski. Uh, fiindcă el spunea că principala problemă a presei se referă la dependența lor de consumatori. Armenia nu este la fel de bogată ca Azerbaijanul, dar, dintr-un motiv sau altul, în țara mea, economia și IMM-urile sunt în declin. iar uh, mass media se uh, confruntă cu probleme în ceea ce privește mobilizarea resurselor. În uh, economie și în, um, în sectorul informației, în general, ne confruntăm cu această tendință a lipsei, um, a incapacității de mobilizare a resurselor multe uh, mijloace media sunt controlate de aceleași persoane sau chiar de aceeași persoană la singular, care se întâmplă să fie foarte apropiată de oficiali și de președinte. Mulțumesc! Mulțumim frumos și îi uh, mulțumim uh, și doamnei Marias care a făcut traducerea uh, pentru colegul nostru. Mulțumesc. Uh, domnule Scholz, doriți să interveniți și apoi să revenim la domnul Șiclinski. Desigur, libertatea internetului este o chestiune foarte complexă. Eu sunt uh, membru a Comisiei pentru Internet și acolo ne ocupăm uh, activ și de Convenția ACTA. Uh, Convenția ACTA este o convenție internațională la care nu participă niciuna dintre țările din care dumneavoastră veniți. Dar, dacă este adoptată, ea va, adop- va instaura niște standarde uh, internaționale. Uh, textul este foarte dezbătut și în Parlamentul European, iar acolo este tratată și problema um, furnizorilor de internet. Uh, și se întreabă dacă aceștia, în numele statelor semnătare, nu ar, ar trebui sau nu să pună în aplicare normele care vor fi incorporate în dreptul internațional. Aici vorbim despre problema proprietății intelectuale, despre libertatea presei, într-un anumit sens, și despre posibilitatea de a recurge la internet ca o sursă importantă de informații atunci când vorbim despre produse, brevete și altele. Și efectul de limitare care ar putea exista asupra acestora. Însă, dacă ne gândim la internet, vorbim despre un, uh, o piață totală pentru absolut orice. Uh, Parlamentul European are o poziție foarte clară și sper ca majoritatea Parlamentului să rămână uh, în această atitudine critică față de acest text. Multe aspecte care sunt o realitate socială, deși par să nu aibă legătură cu aspectele pe care le discutăm noi astăzi, se referă în cele din urmă la faptul că libertatea uh, de expresie este libertatea ca fiecare dintre noi să gândim diferit. Mai devreme, când uh, îl citam pe Voltaire, uh, spuneam că de multe ori uh, nu suntem de acord cu, liber- cu opinia exprimată de cineva care este altfel decât opinia mea, dar apăr dreptul acelei persoane de a-și exprima opinia. Uh, Iată așadar um, temeiul în baza căruia trebuie să analizăm um, internetul. Nu, sunt, nu știu sigur care este termenul specializat, însă standardul de informații pentru internet cred că este 1,06 dacă nu mă înșel. Deci aici am avea un standard nou, universal pentru internet. Și chiar de acum, ne gândim cum ne-am putea asigura că, odată ce acest nou standard este introdus, să nu apară monitorizare în ceea ce privește birocrația sau interesul unei anumite entități economice. Deci, libertatea despre care vorbeam, accesul la informații, accesul la folosirea informațiilor, este ceva ce vom continua să susținem și pe viitor atunci când vorbim de internet. Și este un aspect critic Ceea ce se spunea despre situația din Moldova nu este foarte diferit de situația din Federația Rusă sau din Ucraina. Cu alte cuvinte, puterea încearcă să influențeze presa. Și de aceea, Oamenii încearcă să găsească mijloace media alternative. Deci, mesajul uh, libertății prese este o democratizare cât mai mare și implicarea tuturor în uh, comunicări reciproce în societate. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! putem reacționa la ce s-a spus, dar dorim să-i urăm bun venit și domnului comisar Stefan Füle. Deci vom putea continua discuțiile. Sunt sigur că domnul comisar va fi foarte bucuros să vă asculte observațiile și dumnealui. Puteți rămâne oricum alături de noi și după aceea vom trece la concluzii. take your seat back. The former speakers will... Vă rog să luați loc. Putem trece imediat, uh, putem continua cu dezbaterea, dar aș dori să vă rog, înainte să-l introduc, să-l prezint pe domnul comisar, aș dori să vă spun că uh, sperăm să uh, avem ce am avut și înainte, nu, doar, nu o conferință de presă, ci un schimb autentic de vederi. Să discutăm subiectele pe care deja le-am discutat și sunt sigur că domnul comisar va asculta cu mare atenție problemele dumneavoastră și uh, e nerăbdător să uh, asculte chiar reacțiile aprinse care pot apărea în anumite situații. Însă, înainte de aceasta, aș dori să îl prezint pe domnul comisar Stefan uh, Füle, a fost numit comisar în 2009, în noua comisie, sub președinția domnului, domnului Barroso, domnul Füle se ocupă în cadrul Colegiului Comisarilor de politica de ex- extindere, ceea ce înseamnă ă, țările din Balcan și Turcia, și, pe de altă parte, se ocupă și cu politica de vecinătate, atât din uh, vecinătatea sudică, mediteraneană și parteneriatul estic. Astăzi vorbim despre parteneriatul estic, dar eventual ați putea face uh, și câteva comparații cu țările din Maghreb. Să nu uităm că e vorba de situații asemănătoare, folosirea internetului și așa mai departe. Domnul comisar va face un scurt uh, discurs de introducere cu privire la poziția comisiei, oricât de lung sau de scurt dorește. Și după aceea vom avea intervenții din sală. Însă vă rog, nu vă temeți să supuneți uh, atenției uh, aspectele pe care le-am avut și în dezbatere înainte. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, bună ziua tuturor într-un astfel de mediu a mi se cere să respectă uh, un timp uh, strict. Uh, nu știu dacă e o idee foarte bună, dar aș dori să întreb doamnele dacă le deranjează dacă îmi dau jos acoul. Sper că va fi un prim pas spre o dezbatere interactivă. Thanks a lot. Um, whenever I, I, I hear uh, de fiecare dată mi se, când sunt prezentat în calitate de comisar care se ocupă de vecinătate și apoi când se mai spune că mă ocup și de uh, zona din Europa din care veniți și când aud și Dabra Sasețca, văd și diferența între vecinătate. Dobro înseamnă vecin. Interesant, nu-i așa? E o plăcere pentru mine să mă aflu aici și aș dori și o să vă furnizez cât mai multe informații, dar aș dori să uh, uh evidențiez câteva aspecte în acest discurs de introducere și după aceea, așa cum s-a spus, m-ar interesa foarte mult nu numai întrebările dumneavoastră, întrebările legate de meseria dumneavoastră, dar m-ar interesa și poziția, părerea dumneavoastră. Pentru că reprezentați uh, factori implicați foarte importanți în ce încerc eu să fac împreună cu colegii mei. Aveți un rol foarte special de jucat în acest sens și aș dori să profit și eu de pe urma acestui schimb de opinii. Nu e întotdeauna așa. Chiar uh, în cazul Comisiei. Nu totdeauna un uh, comisar are acces la reprezentanți din mass media. Cred că această dezbatere are loc uh, la momentul potrivit dacă ne uităm la raportul cu privire la libertatea media, raportul Freedom House, niciuna dintre țările pe care le reprezentați, niciuna din țările din vecinătate care sunt reprezentate la acest emisar, nu are mass media sau un mediu mass media total liber. Georgia, Moldova și Ucraina sunt parțial libere și patru deloc, în conformitate cu uh, raportul Freedom House. Armenia, Azerbaijan, Rusia și Belarus. Și s-ar putea Uh, să fie în parte motivul pentru care aș dori să vă ascult eu pe dumneavoastră, să mă informați în legătură cu situația din țările dumneavoastră. Principiul cel mai important este și îl amintesc totdeauna colegilor cu care colaborez, este că libertatea presei, democrația și drepturile omului sunt strâns uh, legate între ele. Știm cu toții că un mediu mass media sănătos înseamnă că există o dezbatere critică în legătură cu nevoile unei societăți. Și mai înseamnă și că actele de corupție și nelegiuirile nu sunt discutate doar așa uh, pe culoare, ci prin activitatea dumneavoastră ajung în uh, atenția opiniei publice. Și este și modul prin care ne putem asigura că uh, tot uh, evantaiul, toată panoplia de voști diferite se fac auzite. În parteneriatul estic, dacă vă uitați la documente, cum document noi parteneriatul estic? El e definit ca o comunitate de valori. Pentru noi a fost foarte important să subliniem că nu e un parteneriat care se bazează doar pe interese particulare. Ehm, că e vorba de interesele noastre sau ale partenerilor noștri. E un parteneriat care se bazează pe valori și libertatea mass media a fost eh, văzută ca unul dintre elementele cele mai importante ale acestui parteneriat. Mai există o dimensiune importantă pe lângă acest uh, mediu media sănătos pentru a ne asigura că țările partenere își uh, uh onorează angajamentele și promisiunile. Uh, mass media pluraliste ajută la monitorizarea punerii în aplicare a programului mai vast de adoptare sau cel puțin de a se apropia de valorile Uniunii Europene. Bineînțeles că în multe în țările pe care le reprezentanți ne confruntăm cu un control tot mai sporit și nu Uh, avem de-a face cu o libertate tot mai mare în acest uh, context al libertății mass media, ceea ce reprezintă o descurajare. Există exemple concrete în acest sens. În Azerbaijan, de exemplu, am fost șocați de către presiunea exercitată și intimidările uh, jurnaliștilor și acțiunile juridice legate de defăimare, calomnie au fost o preocupare constantă, nu numai pentru Azerbaijan, ci și uh, pentru Armenia. De asemenea, e nevoie de reglementări eficiente și de o supraveghere eficace. Am fost îngrijorați de către sistemul de distribuire de licențe de radioemisie și de telemisie în Ucraina sau retragerea uh, licenței IT din Moldova. Vă pot spune că uh, atunci când am plecat din Chișinev, uh, uh, Chișinău de dimineață, astăzi, vă pot spune că nu am dormit prea bine, am vorbit cu premierul Filat și cu președintele Partidului Comunist Voronin în legătură de uh, NIT și despre această chestiune în sine și despre principii, principiile legate de libertatea de exprimare. Și am încercat să abordez uh, această chestiune într-un cadru mai uh, larg. Am avut dezbateri foarte, foarte interesante. Aceste dezbateri contează pentru că ne dorim ca pluralismul și uh, să se domnească în peisajul media. Însă în ce privește și aspectele pozitive, acest proces din uh, Georgia, care a, uh, vizează uh, proprietatea media, a fost un exemplu foarte bun, uh, lăudat de societatea civilă, un exemplu bun de cooperare cu societatea civilă. De fapt, e unul dintre exemplele pe care prin care încercăm să ne băgăm sub pielea politicienilor din uh, Europa de Est. Încercăm ca procesul de reformă să îi asocieze pe toți, toate părțile implicate, nu numai uh, partidele de opoziție, nu numai societatea civilă, ci și uh, reprezentanții mass media. Și e foarte bine atunci când guvernul Uh, pune în aplicare o lege care a fost adoptată în consultare, în urma consultărilor cu societatea civilă. Uh, în legătură cu alegerile și uh, media pluraliste, aș face o legătură și aș spune că este foarte, foarte importantă. Avem o serie de alegeri foarte importante în acest an. Am menționat deja Georgia, și uh, dacă vă uitați la reacțiile uh, oficialilor uh, Parlamentului European sau din Europeană, vă dați seama că alegerile și alegerile din Ucraina sunt foarte importante pentru viitorul acestei agende de asociere între Ucraina și Uniunea Europeană. Dorim ca această legătură să ducă la o acoperire echilibrată și la acces uh, egal la mass media în timpul uh, campaniei electorale. În ce privește Belarusul, am uh, impus măsuri țintite deținate actualului regim. De asemenea, cooperăm pe marginea dialogului cu privire la modernizare din Belarus. Scopul acestei, acestui dialog este să ajute societatea civilă și opoziția să dezvolte o viziune a unui uh, Belarus democratic, în care mass media libere și pluraliste să uh, existe, să aibă un loc. Acum, uh, în ce privește Rusia, ultimile luni au arătat cum mass media se pot uh, adapta și pot uh, să se schimbe, să se adapteze la realitatea politică, dar această libertate mass media câteodată uh, se plătește foarte scump și știți chiar mai bine decât mine acest lucru. Rasia rămâne unul dintre cel mai periculos, uh, unul dintre locurile cele mai periculoase pentru jurnaliști din lume și uh, impunitatea încă domnește în Rusia. Nu vom tăcea uh, când uh, ziariștii sunt uh, Uh, agresați, uh, sunt hărțuiți și când uh, cazurile nu sunt rezolvate, precum cazul lui Oleg Kashav din Rusia sau cazul Klimentiev din Ucraina. Foarte pe scurt, aș dori să vă spun cum încurajăm noi dezvoltarea acestor mass media independente în această parte din Europa. În primul rând, promovăm libertatea mass media prin sprijinul societății civile. Am creat o facilitate pentru uh, vecinătate, pentru politica de vecinătate pe care am lansat-o în septembrie anul trecut și întreaga vecinătate are acces la ea, atât uh, dimensiunea estică cât și dimensiunea sudică, ceea ce înseamnă că avem un pachet de 26 de milioane de euro pentru Uh, acești, uh, pentru trei ani. Această facilitate promovează un mediu mai bun pentru organizațiile din uh, societatea civilă și abordează și libertatea de exprimare. În al doilea rând, Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului sprijină libertatea de exprimare și pluralismul mass media și astfel acordă sprijin de urgență apărătorilor pentru drepturile omului, care în mare parte sunt jurnaliști. În al treilea rând, sprijinim și dezvoltarea unor media independente și responsabile prin programe de informare și comunicare. Aproximativ 250 de jurnaliști din uh, Est au fost uh, formați de la începutul acestui proiect. Și, în fine, Mulți dintre dumneavoastră sunt la curent de conferința Speak Up uh, cu privire la uh, Balcanii de Vest și din Turcia. Prima conferință a avut loc în 2011, în luna mai. O altă conferință e plănuită pentru 2013 și, între timp, cooperăm cu Parlamentul European pentru a îmbucă, uh, pentru a îmbogăți acest eveniment. Deci, uh, putem spune că uh, urmărim, organizăm acest eveniment în mod permanent. Și ce aș mai spune despre această conferință este că concluziile nu vor fi transmise doar premierilor, prim-ministrilor țărilor de care vorbim, ci vor reprezenta o bază pentru evaluarea pe care Comisia o face programului acestor țări. Și aici aș putea să vă spun mai multe, uh, dacă vă interesează. Mă opresc aici, însă, pentru că cred că, într-adevăr, ar fi mai interesant să ascult nu doar uh, întrebările dumneavoastră, ci și uh, observațiile dumneavoastră, pentru că prin dialog putem uh, aborda alte chestiuni sau putem aprofunda alte uh, aspecte decât cele pe care deja le-am abordat. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Vom lua întrebări din sală, două din această parte a serii, trei. Doamna Natalia Sokolenko dorea să vorbească de situația din Ucraina. Poate că ar fi interesant ca domnul uh, comisar să asculte și el. Întâi, vă rog, doamnele din dreapta, încă o dată vă rog să vă prezentați, să ne spuneți pentru ce mass media lucrați și din ce țară veniți. Mulțumesc! Azerbaijan, uh, Sunt din Azerbaijan. Directă. Uh, uh. Și am să Uh, vă adresez întrebarea în limba azeră. Sunt directoarea generală a Agenției de Informare, de Informații, mă scuzați, din Azerbaijan și aș dori să mă refer la întrebarea uh, adresată de domnul Füle referitoare uh, la uh, licența pentru postul din Moldova pentru că uh, se pare că se va da o lege privind acest subiect în statele din regiune și astfel vor fi încurajate și alte state și eu nu cred că uh, ne așteaptă rezultate prea bune din această perspectivă. Este un subiect foarte important pentru noi. Eu reprezint media online din Azerbaijan. Este vorba de un lucru nou în Azerbaijan, internetul și mediul online, iar chestiunea acordării de licențe pentru televiziunile online s-a dezbătut de asemenea în țara noastră. Avem o instituție specializată care emite licențe pentru canalele de televiziune și acum câtva timp a avut loc o discuție despre emiterea de licențe și pentru televiziunile online de către aceeași instituție. E... Deocamdată au fost suspendate discuțiile, însă dacă se va adopta o astfel de lege în regiune, probabil că uh, vor fi stimulate evoluțiile în același sens și în uh, statele noastre. Și este un subiect foarte important pentru noi. Un alt subiect a fost menționat și de doamna Șiclinsca la panelul anterior. Parlamentul discută amendamente la legea privind accesul la informații. Această lege a fost redactată în cadrul angajamentelor din Azerbaijan față de Consiliul Europei, iar experții de la Consiliul Europei și-au exprimat opiniile cu privire la această lege. Din păcate, amendamentele la această lege au fost deja adoptate în Comisia Specializată din Parlament. Aș, ruga să, aș dori să-l rog pe domnul Fiule să ne dea mai multe detalii despre această chestiune, să ne spună cum reacționează la chestiunea aceasta din Azerbaijan. În al treilea rând, aș dori să mă refer la internet, la presa online. Pe internet crește nivelul de publicitate. Din păcate, pe noile site-uri este destul de împărțită piața publicității uh, din motive de siguranță a informației avem anumite probleme legate de securitatea internetului și securitatea informației și aici nu vorbim de fapt despre probleme de asistență tehnică pentru resursele media. Mai este încă o problemă. Acum câtva timp, într-o singură zi, cam 10 site-uri de instituții oficiale au fost atacate de hackeri și cred că dintr-o perspectivă tehnologică internetul prezintă multe primejdii. Aș vrea să spun că presa online este și ea amenințată. Și spun acest lucru deoarece în cadrul acestui seminar uh, am discutat despre consolidarea societății civile și despre uh, granturile pentru consolidarea societății civile. Cred că în Azerbaijan este nevoie să se, să se creeze uh, centre de date alternative. Mulțumesc pentru atenție. Thank you so much. And, uh... Mulțumesc. Uh, vecina dumneavoastră acum, vă rog. Good evening, I am from... Bună seara, sunt din Azerbaijan de la Radio Liberty, Radio Europa Liberă, Radio Libertatea și voi vorbi și eu tot azeră. Avrupa institutları artık illerdeki Instituțiile europene fac de mulți ani declarații critice cu privire la Azerbaijan, însă, de fapt, guvernul din această țară nu ține cont de aceste declarații. Și uh, încă ceva. Există și oarecare intoleranță uh, manifestată de guvern față de declarațiile instituțiilor europene. Se trece de la critică la insulte. Am să vă prezint un citat recent făcut de purtătorul de cuvânt al uh, administrației prezidențiale acesta a spus că Uniunea Europeană a adoptat uh, politica de vecinătate cu Azerbaijanul într-un mod foarte jignitor. Și n-au decât să-și ia politica înapoi, a spus această persoană, pentru că Azerbaijanul nu are nevoie de Uniunea Europeană. Situația presei locale s-a uh, deteriorat recent, deoarece jurnaliștii, jurnaliștii de investigație, cum este doamna Ismailova, au uh, făcut obiectul unor presiuni și al unor atacuri chiar înainte de Eurovision. Jurnaliștii care au venit, jurnaliștii străini care au venit în Azerbaijan, au avut ghizi, au avut interpreți și chiar și aceste persoane, ghizii și interpreții, au făcut obiectul unor presiuni foarte puternice aș vrea să mă mai refer și la amendamentele aduse legii privind accesul la informație, care limitează posibilitatea jurnaliștilor de a desfășura anchete. Ali Hasanov, pe care l-am mai menționat, acesta este purtătorul de cuvânt al președinției și el a spus că astfel de activiști, astfel de jurnaliști, nici măcar nu ar trebui să Uh, aibă dreptul să iasă în stradă, ar trebui să fie criticați direct de public. Astfel de declarații se fac cât se poate de deschis în Azerbaijan. Și aș vrea să-l întreb pe comisarul Füle, într-o astfel de situație, consideră instituțiile europene că e suficient să rămână la nivelul de declarații? Ce alte măsuri are Europa la îndemână? Mulțumesc foarte mult! un al treilea comentariu și apoi dăm cuvântul domnului comisar. Sunt de la Belsat, din Belarus și voi vorbi rusă. Dar vă сказали, что работаете... Domnule comisar, ați spus că lucrați la un dialog pentru modernizarea Belarusului. Cum se desfășoară acest lucru? Aveți uh, discuții cu guvernul Belarus? Faceți progrese? Pentru că noi nu ne dăm seama, noi jurnaliștii de la Belsat. Condițiile noastre de lucru sunt foarte dificile. În ultimele 10 zile, jurnaliștii noștri au fost arestați de 3 ori de către serviciile de securitate, au fost acuzați că lucrează fără licență. Deci, aș vă rog să ne spuneți dacă există progrese în ameliorarea situației uh, jurnaliștilor independenți din Belarus. Mulțumesc! Domnule comisar, doriți să răspundeți? Sau, a, da, ma, vă mai dăm cuvântul pentru încă un comentariu. Bună ziua, mă numesc Gheorg Perzaian, sunt de la un săptămânal uh, rus numit Expert și am să vorbesc limba rusă. În legătură cu situația din Ucraina, ați putea să ne spuneți din ce motiv amână Uniunea Europeană semnarea acordului economic cu, de cooperare cu Ucraina? Și de ce depinde acest acord de soarta unui prizonier politic, care este până la urmă un individ? Pentru că nu, nu e afectat doar regimul, e afectată întreaga Ucraina și întregul mediu de afaceri din Ucraina. Am multe cunoștințe acolo care au o perspectivă foarte proastă asupra acestui lucru. Doamna Natalia Sokolenko are acum cuvântul de la Kiev. Mulțumesc, domnule Fule. Aș dori să uh, continu ce spunea colegul. Noi nu avem un singur prizonier politic. Avem foarte mulți foști membri ai guvernului care sunt în închisoare. Nu e vorba doar de două persoane, ci de cel puțin cinci din fostul guvern și, în plus, sute de persoane la nivel local care au combătut poliția și au combătut autoritățile. Avem sute de prizonieri politici și pot să vă țin un curs gratuit, dacă doriți. Domnule comisar Fule, jurnaliștii ucrainieni își sărbătoresc astăzi ziua, ziua jurnaliștilor. Este o tradiție uh, deja de 2 ani să mergem în această zi la uh, poarta reședinței lui Ianucovici. Și este a doua oară când ni s-a interzis să ne întâlnim la poarta reședinței. Noi totuși ne ducem iar uh, colegii mei care au mers astăzi acolo au arătat o hartă a corupției pe care noi am subliniat uh, cele mai evidente exemple de corupție. compania Niftigaz a plătit 300 uh, de milioane de dolari în plus pentru petrol. 75% dintre ucrainieni primesc informații despre economie și despre politică de la televizor. Însă nu e posibil să se discute corupția la televizor, de exemplu. 75% din populație nu va ști niciodată că uh, în timpul crizei financiare banca fiului lui Ianucovici și-a uh, înmulțit profitul de 20 de ori. Și noi, jurnaliștii, nu avem dreptul să transmitem aceste informații publicului. Mai avem și o altă problemă. Se comandă articole despre președinte și despre diferiți candidați. Am auzit că ați menționat-o pe doamna Coralevska, care este prezentă în permanență la diferite canale de televiziune și face declarații absurde, dar pentru că este întotdeauna în emisie, este uh, tolerată ca un fel de pseudo-membra opoziției se arată electoratului că, iată, mai e o femeie frumoasă în opoziție și ar trebui poate să voteze pentru ea. E pur și simplu o șmecherie, dar ea face uh, cote de audiență foarte bune. E posibil ca această pseudo-politiciană să intre chiar în Parlament. Aș dori să mă mai refer și la colegul uh, Sergei Sidorenko. Aș vrea să spun că la noi situația se agravează, nu numai în ceea ce privește libertatea de exprimare. Am să-l las pe domnul uh, Sidorenko să ia cuvântul. Da, am întrebări concrete. Vă dați seama că uh, Timoșenko este în continuare în închisoare? Vă dați seama ce se întâmplă în campania electorală? pentru că pentru noi e absolut clar. Și sunteți gata să aveți o poziție mai dură față de Ucraina? Ați informat autoritățile ucrainiene în mod franc și nu printr-un limbaj diplomatic? Le-ați spus că acordul de asociere e posibil să rămână nesemnat? până în 2015? Mulțumesc! Bid. Mulțumesc! Domnule comisar, doriți să răspundeți, să dați mai multe detalii despre diferitele chestiuni menționate? Azerbaijan, Belarus, Ucraina, internet, rolul instituțiilor europene. Please. Okay. Um... Uh, Voi încerca să răspund în ordine la întrebările și la problemele ridicate de noastră, fără a generaliza neapărat. Dacă uh, analizați politica de vecinătate și parteneriatul estic, pe lângă ceea ce am spus, că e vorba de o comunitate a valorilor, veți vedea că din mai anul trecut mai ales, um, această politică se bazează pe un principiu foarte important. Mai mult pentru mai mult. Există o serie de noi evoluții, cum ar fi trecerea accentului de pe relațiile cu autoritățile exclusiv, uh, pe relații cu societatea civilă și cu societate în general prin intermediul societății civile. Însă, Există și problema diferențierii, a responsabilității reciproce și așa mai departe. Aș putea aduce multe alte principii în discuție, dar principiul de bază este mai mult pentru mai mult. Și asta nu înseamnă noi vă dăm mai mulți bani și poate voi uh, faceți mai multe reforme. Mai mult pentru mai mult înseamnă că cu cât țara merge mai mult în direcția reformelor, cu atât se poate aștepta la mai mult din partea noastră în ceea ce privește asistența. S-a menționat totodată uh, faptul că funcționează și uh, opusul acestui principiu, mai puțin pentru mai puțin, adică cu cât țara face mai puțin în domeniul reformelor, și nu pentru că ne place nouă la Bruxelles această idee, ci Uh, pentru că cetățenii ei se vor bucura de ele. Deci, cu cât facem mai puțin, cu atât o să oferim mai puțin sprijin. Și apoi am definit un al treilea nivel. Am spus clar că dacă au loc încălcări dramatice ale drepturilor omului, ale drepturilor și libertăților fundamentale, pot fi aduse în discuție sancțiuni clar țintite. Și am spus foarte clar că acest lucru nu se va face pe um, cheltuiala societății, ci din contră, ori de câte ori vom adopta asemenea sancțiuni bine țintite, va exista un program clar de consolidare a stimulentelor și a sprijinului acordat societății civile, inclusiv sprijinul pentru mass media, desigur. Acesta este cadrul în care noi lucrăm Vă spun acest lucru pentru că aud dintr-o parte și din alta apeluri la măsuri mai clare și mai radicale împotriva partenerilor noștri. Acest parteneriat se bazează pe presupunerea că partenerii noștri sunt uh, dedicați principiilor de bază ale parteneriatului estic și valorilor elementare pe care se fondează Uniunea Europeană, fiindcă acesta este fundamentul parteneriatului. Ne așteptăm totodată ca acele țări care intră în mod voluntar în programul parteneriatului estic să continue reformele care să le apropie tot mai mult uh, de Uniunea Europeană. Eu cred în continuare că instrumentul suprem pe care îl avem noi la dispoziție este sprijinirea și deschiderea către cei care respectă aceste valori și uh, întreprind reformele necesare. Totodată, neîndeplinirea așteptărilor din partea țărilor care se confruntă cu probleme vis-a-vis -vis de libertatea de expresie sau de adunare, să spunem, este o altă parte a monedei. Voi reveni la Ucraina la sfârșitul intervenției mele. It is not actually about a legislation. Licența pentru televiziunea NIT nu se referă neapărat uh, la limbajul concret al acelei legi, ci la punerea ei în aplicare și la statul de drept. Vorbim aici despre instrumentul care asigură respectarea legislației de către, și punerea în aplicare a legislației de către autorități, în baza principiului statului de drept. Este o imagine complexă și, ca să complicăm lucrurile și mai mult, Și nu spun că e un caz uh, exclusiv uh, pentru Moldova, aud același lucru și de la alți parteneri, inclusiv Ucraina, atunci când vorbim despre cazul uh, Timoshenko, fostul prim-ministru. Mi se spune ce doriți. Avem un stat de drept, a fost un tribunal independent cel care a ajuns la această decizie și așa mai departe. Într-adevăr, par să aibă dreptate, dar se ignoră două lucruri. Mai întâi, faptul că tribunalul penal este cel moștenit din vremurile sovietice, fără să fi fost adaptat la noile cerințe democratice și, prin urmare, uh, amestecă responsabilitatea politică cu cea penală și în al doilea rând, când am vorbit pentru prima dată cu domnul președinte Ianucovici despre această problemă în ianuarie anul trecut, eu l-am întrebat Da, știu că suntem uh, transmisi și pe internet. Este în regulă. Și l-am întrebat Credeți că este o idee bună să începeți un proces împotriva fostului prim-ministru cu privire la o chestiune vis-a-vis -vis de care Uniunea Europeană spune clar că e vorba de un caz de responsabilitate politică, atunci când chiar dumneavoastră spuneți că reforma sistemului judiciar din Ucraina trebuie finalizată, trebuie dusă la capăt. Deci atunci când tocmai sistemul dumneavoastră nu este încă complet, pentru că altfel nu l-ați reforma. Deci nu poate încă să asigure întru totul independența, imparțialitatea, egalitatea între um, procuratură și apărare. Și primul element important despre care vorbim aici se referă și la profesionalismul jurnaliștilor. Fiindcă este foarte simplu să folosești uh, un canal prin care să spui ceva ce nu este adevărat. sau să faci uh, o declarație care este foarte aproape de uh, incitare la violență. Și întrebarea este dacă e un lucru profesionist, dacă este un lucru etic din partea jurnaliștilor. Ce încerc de fapt să vă explic este că lucrurile nu sunt alb-negru. Și nu e vorba despre folosirea cuvintelor corecte în um, textele legislative. Dar ideea mea este următoarea și aceeași idee am exprimat-o și în Moldova. Libertatea de expresie și libertatea presei se numără printre cele mai importante libertăți fundamentale. Iar autoritățile și guvernul trebuie întotdeauna să fie foarte atente în folosirea instrumentelor pe care le au la, le au la dispoziție și a sancțiunilor pentru a se asigura că orice uh, canal de televiziune, în, canal, în cazul de față uh, NIT, transmite conform legislației existente. Una din problemele pe care am discutat-o cu autoritățile din Moldova a fost următoarea. Îmi puteți confirma că Comisia Audiovizuală a luat decizia de a retrage licența acestui post de televiziune după ce a folosit toate celelalte instrumente um, asupra televiziunii respective? Pentru că eu am îndoieli. Sigur că uh, NIT a atacat uh, aceste decizii în uh, instanță și multe uh, dintre procese sunt în curs de desfășurare încă. Deci eu aș spune că ar fi fost multe lucruri care s-ar fi putut uh, face înainte de a ajunge la acest pas de retragere a licenței. Apoi, în al doilea rând, este oare bine să retragi licența unui post de televiziune în timp ce există un proces pe rol și s-a lansat un apel de postul respectiv de televiziune? Și din nou vin și spun că dacă nu există dovezi clare de incitare la violență, trebuie să fii foarte atent atunci când împui limite libertății de expresie. Procesul este pe rol în Moldova și am plecat de acolo cu un mesaj către toate părțile implicate. Să facă uz de acest timp pe care l-au la dispoziție până se ajunge la o hotărâre a curții pentru a lua măsurile necesare ca să se asigure că se fac toate eforturile pentru ca această libertate fundamentală a libertății de expresie nu devine o victimă a ceea ce unii ar putea numi un joc politic. Știu că lucrurile sunt puțin mai dificile cu acest post de televiziune. Vorbesc atât uh, de pe larg despre acest subiect pentru a sublinia faptul că nu e vorba doar de Moldova, ci și de alte țări. Iar în cazul Ucrainei, ce am observat de asemenea este că digitalizarea este folosită ca un fel de filtru prin care trec uh, ca un fel de filtru cu privire la cine primește uh, licențe pentru transmisii digitale și cine nu. Acum, vis-a-vis -vis de Azerbaijan. După ce s-a stabilit că concursul Eurovision va avea loc la Baku, am spus foarte clar autorităților eh, din Azerbaijan că toată atenția se va concentra asupra țărilor și să facă uz de acest lucru. Să se folosească de el pentru a arăta Azerbaijanul ca o societate deschisă, o societate democratică. Au făcut acest lucru? Cred că părerea generală este că nu prea. Și am vorbit cu o serie de jurnaliști care au fost supuși unor presiuni enorme în Azerbaijan înainte de concursul uh, Eurovision. Aceasta este problema care, după rezoluția Parlamentului European privind Azerbaijanul, uh, impune consecințe asupra relațiilor noastre. Ieri, la Chișinău, am lansat dialogul uh, privind parteneriatul informal cu șase uh, parteneri din uh, Europa de Est. Și îmi pare rău să spun că, deși am invitat reprezentanți de la nivelul ministerelor de externe, uh, o țară a fost reprezentată prin intermediul ambasadorului. Vă las pe dumneavoastră să ghiciți care a fost aceasta. cred că săptămâna viitoare la Strasburg va avea loc o discuție foarte importantă între noi și Consiliul Europei vis-a-vis -vis de cum să ajutăm Azerbaijanul să înțeleagă că acestea sunt aspectele importante și că dacă nu le abordează, dacă nu îmbunătățesc situația în aceste sectoare, acest lucru va avea consecințe asupra voinței noastre de a ne implica într-un parteneriat strategic între Uniunea Europeană și Azerbaijan. Și din nou, dacă dintr-un motiv sau altul, și acum nu mă refer numai la Azerbaijan, dacă așadar încetinim uh, acest parteneriat din cauza problemelor, ne vom asigura că acest lucru nu se întâmplă uh, în uh, dezavantajul societății civile. Din contră, vom face tot ce putem pentru a, a intensifica relațiile cu societatea civilă. ajutorul și asistența pe care o furnizăm uh, include și Comisia de la Veneția, care se asigură că legislația și pregătirea acestei legislații reflectă într-adevăr principiile democratice și principiile um, pe care și le-a asumat fiecare dintre partenerii noștri în momentul în care a devenit membru al Consiliului Europei. Accesul la internet este foarte important și, apropo, ca o consecință a primăverii arabe și a rolului rețelelor sociale, și ca o consecință a încercărilor autorităților de a limita accesul populației la internet, am elaborat un program special Acest uh, program se bazează pe aspectele tehnice și juridice care asigură accesul la internet și vrem ca prin intermediul lui să ne asigurăm că autoritățile nu pot hotărâ singure când și cum să limiteze accesul populației la internet și la rețelele sociale. Este inutil să spun că în țări precum Siria căutăm încă mijloace de a susține fie jurnaliștii profesioniști, fie pe cei care, datorită mijloacelor tehnice pe care le au la dispoziție, încearcă să ne, țină, să ne informeze constant cu privire la ceea ce se întâmplă acolo. Cineva a întrebat apoi de ce amână Uniunea Europeană semnarea acordului economic. În primul rând, nu este un acord economic. și sper că um, persoana care a întrebat uh, este în sală și ascultă, pentru că încerc să răspund la întrebare. Nu, nu mi se pare normal să uh, citiți ceva pe mobil acum, pentru că dumneavoastră încerc să vă răspund. Uh, nu e un acord economic așadar, este un acord de integrare economică și politic. Nu este doar un simplu acord de liber schimb, ci unul care oferă țării acces la mare parte din achiul european. Este cel mai ambițios acord pe care l-a negociat până în prezent Uniunea Europeană cu orice, altă, uh, cu orice țară terță și el deschide în primul rând calea spre piața unică. Iar apoi, uh, în ceea ce privește modul în care el reflectă ambițiile țării respective, uh, nu mai e nevoie să spun cât de mult uh, o face. Deci, acest acord nu se referă doar la aspectele comerciale și la relațiile comerciale. Asta în primul rând. În al doilea rând, nu am amânat semnarea acordului. Acesta are peste o mie de pagini. El a fost inițiat la sfârșitul lunii martie și acum fiecare cuvânt este analizat, fiecare cuvânt, fiecare propoziție, fiecare pagină sunt analizate din punct de vedere juridic pentru a ne asigura că, până la sfârșitul anului, sper, sperăm noi, atât ucrainienii cât și noi, să fim gata să îl semnăm. Apoi însă mai există o problemă. Și anume, dacă va exista voința și mediul uh, potrivit pentru semnarea acestui acord și apoi pentru ratificarea sa, atât în uh, Parlamentul European cât și în statele membre. Deci, aceste condiții politice nu au fost niciodată legate de un singur nume, ci de faptul că Ucraina nu și-a îndeplinit angajamentele vis-a-vis -vis de statul de drept și vis-a-vis -vis de unele drepturi și libertăți fundamentale care există, sunt prevăzute în acele acorduri. Și mi se pare logic ca, dacă te angajezi la un text concret, ca înainte să-l semnezi, înainte să-l ratifici, te aștepți ca partenerul să-și îndeplinească obligațiile asumate. Da, ne îngrijorează faptul că fostul prim-ministru este în închisoare. Da, ne îngrijorează faptul că este acolo uh, din motive de responsabilitate politică și nu penale. Ne îngrijorează faptul că temeiul, motivul pentru care este uh, ținut în închisoare este se referă la articolele 364 și 365 care și-au rădăcinile în legislația sovietică. Și ne îngrijorează și faptul că de multă vreme nu a primit asistența medicală de care avea nevoie. și ne îngrijorează și faptul că o serie din foștii colegi din guvern se confruntă cu uh, aceeași, uh, același tratament. Dar ne mai îngrijorează și alte lucruri. și anume că, într-adevăr, dacă ne uităm la indicele privind libertatea de expresie, Ucraina nu face niciun progres, ea chiar scade în clasament. Și acesta este un motiv de îngrijorare. Și pot să tot continui uh, în acest sens. În ce privește Belsatul și Belarusul? Mi-aș dori să am un, un instrument care în împrejurările actuale, dacă l-aș putea folosi, să îmbunătățească activitatea Belsat și altor jurnaliști care încearcă să uh, promoveze libertatea de exprimare în Belarus. Nu am un astfel de instrument magic. Noi uh, continuăm uh, acești trei piloni, sancțiuni, stimulente pentru societatea, societatea civilă, inclusiv sprijinul pentru cei care apără uh, mass media libere și uh, avem o noutate în relația cu Belarusul, dialogul cu privire la modernizare. Mă întreb dacă acest dialog uh, vizează în primul rând doar autoritățile. Nu, nu e așa, ci am uh, subliniat că dorim să avem un astfel de dialog cu autoritățile doar dacă autoritățile liberă, eliberează toți prizonierii politici. Însă, ca și societățile civile, suntem pentru implicarea reprezentanților la nivel de experți din partea guvernelor sau reprezentanții administrației în aceste dialoguri? Da, suntem pentru astfel de implicare. Și la Bruxelles am început să depunem eforturi și în alte state membre am organizat diverse seminarii care se referă sau care acoperă aspecte concrete ale acestor, uh, acestei agende de modernizare. Și activitatea a început și la Minsk. În urmă cu câteva zile am avut o primă reuniune cu uh, toate cele patru grupuri de lucru și suntem hotărâți să continuăm în această direcție. Și încă o dată să implicăm toate părțile implicate pe baza acordului uh, din partea societății civile și ai uh, reprezentanților guvernului. Pentru că atunci când uh, va sosi timpul, am dorit ca întreg Benarusul să tragă foloase de pe urma a celor pe care Uniunea Europeană le poate oferi. Să sprijine Belarusul în a-și găsi un loc în această cooperare cu Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul comisar și-a uh, ținut angajamentul. Foarte, foarte pe scurt, aș dori să spun că dacă doriți, puteți avea un schimb de vederi uh, și cărți de vizită cu cabinetul domnului comisar. Trebuie însă să închem aici dezbaterea pentru că sala, uh, în sală urmează să aibă loc o altă ședință. domnul comisar. Da, înainte de încheiere aș dori să mai spun ceva. Activitatea dumneavoastră contează foarte mult și aș dori să vă asigur că pentru noi activitatea dumneavoastră nu e ceva în paralel cu ce încercăm noi să obținem,